It is far from uh, the main... E o sală îndepărtată, dar totuși este 3 și 10. Invit doamnele din stânga să ia loc. Să începem așadar cu a doua parte a întâlnirii noastre. Statutul unei fundații europene, punctul 7 pe ordine de zi. Doamna Hirschen să nu este aici și-a cerut scuze prima dată, și-a cerut scuze a doua oară, nu știu ce lipsește astăzi. Ehm, nu avem ce face cu punctul 7. Vă voi spune când veți putea trimite amendamente și asta e. Îi loc pe liberali care totuși uh, nu sunt aici. Doamna liberală din stânga. A, nu, avem colegul aici în dreapta. Știți că nu este aici pentru a doua oară și nu are rost să mai insistăm. 26 martie, termenul pentru amendamente. Toată lumea poate citi, nu are rost să mai facem altceva. Pot să vorbesc în numele ei? Nu, spune doamna președinte, nu este pentru a doua oară că lipsește, nu are rost să ascultăm pre, o, o prelegere din partea cuiva absent. Sigur, nu e vina dumneavoastră. Dacă era proiectul dumneavoastră, v-aș fi dat, desigur, cuvântul, dar nu putem lucra astfel. Dacă aveți uh, o cuvântare, puteți face copii, îl putem împărți în sală, dar nu suntem aici pentru a lucra prin absență. Nu e așa de ușor. Regret, desigur, că doamna Hirsch nu este aici, îmi cer scuze în numele dânsei. Dar e o întâlnire importantă la care trebuie să participe. Sper că asta nu va afecta însă mersul dosarului. Dacă e doar o problemă de ordin practic, e în regulă. Da, așa stau lucrurile. Este pentru a doua oară că lipsește. Avem documentul dânsei. Puteți da la distribuire um, documentul și amendamente până pe 26 martie, da? Totul lumea de acord. Da, mulțumesc, Sabine, foarte util. Fără microfon, intervenția. Doamne președinte, înțeleg că întru totul că nu putem avea o discuție dacă doamna raportor nu e aici. Dar domnul Pitel m-a rugat care și el pregătise o observație. Dânsul era portor din umbră. M-a rugat să transmit un mesaj. Nici dânsul nu poate fi prezent. Domnul Schulz l-a rugat să meargă împreună la Regatul Unit. Și deci există o observație, un text, o notă pe care mi l-a dat pentru a-l menționa aici. Înțeleg că nu vom avea un schimb de uh, păreri și vom discuta amendamentele săptămâna viitoare. Da, ați înțeles foarte bine. Nu citim nici textele raportorului, nici cele ale raportorului din umbră. Ne dorim ca ambii să fie prezenți, pentru că și noi suntem prezenți. Unde ajungem dacă lucrăm în halul ăsta? Adică nu se poate așa. Și acum subiectul este încheiat. Punctul 8. Da, domnului Pitela, eh, îi spun eu asta, pentru că azi dimineața a fost jumătate de oră prezent. Trebuie să fim serioși. Fundația Europeană e un subiect eh, important, întotdeauna ne-am dorit o astfel de fundație. Nu putem ca uh, unii să lipsească și să vorbească prin supuși. Am încheiat punctul 7, așadar 26 martie la prânz, săptămâna viitoare, deadline-ul pentru amendamente. Punctul 8. Jocurile de noroc online în cadrul pieței interne. Domnul Ivo Belet, raportor, și îl rog să ia cuvântul. Igor? Ivo, scuze. Mulțumesc, domnul președinte. Proiectul de aviz îl aveți în uh, dosare, în mape. Veți vedea că ne-am concentrat pe competențele comisiei noastre. Unul din elementele principale se referă la protejarea minorilor. Știm cu toții că site-urile de jocuri de noroc online și de pariuri creează un uh, nivel de acces mai ușor pentru uh, consumatori, pentru minori. Deci ei pot avea acces mai ușor Aproximativ 2% din cetățenii europeni se confruntă cu probleme din cauza pariurilor și dorim să protejăm minorii de această problemă. De aceea noi propunem niște standarde comune care se referă la verificarea utilizatorilor care doresc să parieze online – Dorim deci să existe o verificare a identității și a vârstei persoanei respective. Din punct de vedere tehnic, aceste lucruri sunt posibile și se aplică deja într-o serie de state membre. Există însă câteva portițe de scăpare și uh, utilizatorii care doresc pot evita aceste verificări. Noi însă dorim un sistem coerent pentru a putea verifica consumatorii și uh, vârsta acestora. În acest sens am avut un foarte bun schimb de păreri săptămâna trecută la Strasbourg, la PPE. Am discutat cu reprezentanții ai sectorului și reprezentanții sectorului din Europa uh, susțin această abordare. Uh, Știm că e un subiect delicat, ține de sfera privată, dar trebuie să fie posibil să elaborăm astfel de standarde comune. La aceasta, ce mai propunem, deși apare într-unul din amendamentele mele deja, am propus deja un amendament cu privire la reclame, la publicitate. Am propus standarde stricte în ceea ce privește reclama, publicitatea, în special publicitatea care se adresează strict minorilor. Un alt punct important pentru grupul nostru se referă la sport, păstrarea integrității în sport. Nu are rost să mai explic Cunoașteți uh, scandalul recent descoperit de către Europol, e vorba de corupția în uh, fotbal, competiții europene, și acest scandal a dăunat sportului. E o problemă și de aceea propunem o reglementare la nivel național prin toți actorii implicați care trebuie să lucreze mult mai strâns împreună și împreună cu autorități precum Europol pentru a evita o eventuală repetare a unor astfel de scandaluri. Deja au apărut informații noi, scandaluri în competiții din Turcia, Austria, țările de jos, se pare că e o problemă foarte vastă. Domnul Fox din Comisia INCO, care a fost raportor, a spus, a menționat că e de părere că nu e o mare problemă um, pariul online. Spunea că nu, e, nu vede o legătură între pariurile online și uh, corupția în sport. Noi însă suntem de altă părere. Noi considerăm că pariurile online pot reprezenta o problemă dacă nu sunt reglementate. Știu că există păreri diferite, dar nu cred că e vorba și de părerea majorității în această comisia noastră. Un alt aspect. Un studiu al comisiei a arătat că nu toate statele membre menționează meciurile aranjate în dreptul lor penal și de aceea rugăm comisia să înceapă o inițiativă pentru a trata acest flagel, această problemă, în special aranjarea online, deci să fie supusă, să fie o fapt încadrată în dreptul penal. De asemenea, mai dori ca operatori din state membre și federațiile și ceilalți actori implicați să schimbe, să facă un schimb de informații pe acest subiect. Am propus un cod de conduită, un o autoreglementare, nu trebuie totul să apară într-un uh, regulament sau o directivă, ci rugăm actorii implicați împreună cu Comisia să elaboreze un cod de conduită și să reglementeze sectorul. Și aș uh, trimite la modelul francez, dacă îmi permiteți, autoritățile din Franța au uh, deschis piața pentru pariuri online dar e o deschidere controlată a pieței, ceea ce înseamnă că nu toate tipurile de pariuri online sunt legalizate. Pentru a păstra legalitatea competiției, anumite tipuri de pariuri sunt permise. Deci poți paria pe rezultatul unui meci sau pe scorul unui uh, meci, pe goluri și așa mai departe, dar nu se poate paria pe numărul de cornere, de penaltiuri sau de cartonașe galbene. Asta nu e permis și un bun model pe care cred că ne putem orienta. Nu noi trebuie să reglementăm acest domeniu, sectorul trebuie să se autoreglementeze, noi trebuie să venim cu un cod de conduită și cu eventuale măsuri însoțitoare. Stimată doamnă Pac, aș mai menționa ceva, dacă îmi permiteți, drepturi, deținătorii drepturilor în sport. E un subiect controversat care a fost menționat în, într-o serie de rapoarte în dimensiunea europeană a sportului. În momentul de față, operatorii de pariuri nu sunt obligați să împartă veniturile cu uh, competițiile sportive, ceea ce nu ni se pare corect. De aceea noi considerăm că acești operatori ar trebui să fie obligați, ca și în Franța, să plătească un anumit procentaj din venituri către organizatorii competițiilor sportive. Știu că e un element controversat, dar sper să obținem uh, o majoritate și pentru acest model. Și în ultimul rând, dorim să lucrăm uh, în strânsă legătură, e o datorie a noastră, cred, să lucrăm cu Consiliul Europei. Colegii din Consiliul Europei negociază o convenție internațională de uh, combatere a manipulării rezultatelor în sport. Săptămâna trecută la Strasburg s-au făcut propuneri rezoluția propusă de Petra Camere cu privire la s-a propus înființarea unei agenții mondiale, așa cum există una pentru, împotriva dopajului s-a vorbit de o eventuală astfel de agenție de combatere a fraudei în sport. Poate că putem continua aceste discuții cu colegii, colegii din Consiliul Europei. Acestea ar fi elementele principale ale propunerii noastre. Suntem deschiși față de orice alte propuneri și vom propune și noi câteva amendamente suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte! Foarte mulți oameni sunt interesați de acest subiect. Încep cu colega noastră, doamna Zenelova. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi uh, engleză pentru că nu există interpretare din limba cehă dar o să-mi dau toată silința. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnul raportor, pentru acest raport, care cred eu este unul bun, este o bază bună pentru activitatea noastră viitoare. Am asistat la prezentarea proiectului de raport uh, în această dimineață în Comisia INCO și trebuie să recunosc că sunt destul de dezamăgită de prioritățile care uh, vizează agenda uh, Comisiei CULT. Acestea se pare că sunt puțin marginalizate de către raportorul responsabil pe fond. Aici aș dori să menționez printre altele protecția minorilor și a grupurilor vulnerabile, protecția copiilor și reclamele lipsesc cu totul din acest raport. Așadar, pentru a include prioritățile noastre în raportul final, va trebui să transmitem un semnal uh, puternic Comisiei IMCO și pentru asta trebuie să acționăm împreună într-o cooperare uh, strânsă, fapt care mă încântă. Aș dori acum să mă refer la anumite aspecte specifice din raportul dumneavoastră. Sunt cu totul de acord cu dumneavoastră că protecția minorilor și a persoanelor vulnerabile ar trebui să reprezinte uh, obiectivul nostru major. Pe termen lung, pariurile pe internet uh, mi se par mai periculoase uh, decât uh, cele tradiționale. Și comisia se opune Comisia se opune de altfel acestei uh, opinii uh, ale mele, însă experții sunt de acord cu mine. Se pare că acest tip de pariuri sunt uh, mai uh, periculoase decât pariurile tradiționale. Uh, prin urmare, e important să verificăm uh, vârsta și uh, identitatea celor care pariază pentru a putea să-i uh, protejăm pe tineri. Tot aici aș dori să subliniez și rolul foarte important al educației. Mai există și alte câteva aspecte care, cred eu, ar putea să fie implicate în protecția minorilor și voi înainta amendamente în legătură cu acestea. Să nu uităm de reclame, mă bucur că ați menționat acest lucru. Există o nevoie de um, reclame responsabile din perspectivă socială, acest lucru trebuie subliniat, pentru că pariurile pot să fie dăunătoare. De asemenea, trebuie să ne gândim la o interdicție comună a pariurilor uh, pentru uh, competițiile care, implică uh, sportivi mai mici de 18 ani. Există idei care se leagă de uh, protecția activă a consumatorilor și uh, de reclamele um, legate de uh, pariuri care sunt bune. De asemenea, avem nevoie de măsuri eficiente care să fie aplicate în statele membre pentru mai multe discipline sportive. Joia trecută la Strasburg am adoptat un instrument care ne oferă suficiente recomandări și măsuri pentru a putea să salvăm uh, domeniul sportului în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu dumneavoastră că sportivii n-ar trebui să poată paria pe meciurile în care joacă. Acest lucru este foarte important și ar trebui uh, educați sportivii în acest sens. Ultimul meu comentariu uh, se leagă de aranjarea meciurilor. Studiile uh, făcute de către Comisie în acest domeniu au descoperit faptul că uh, această practică este incriminată în toate statele membre, însă studiul a indicat și faptul că uh, aceste infracțiuni și pedepsirea lor nu duc la o mai bună implementare a legii autoritățile de, poli- de poliție ar trebui să fie capabile să acționeze, dar trebuie să vedem exact și cum. Ar trebui să vedem uh, cum statele membre europene și alți actori ar putea să combată această practică și aici uh, ne uh, susținem uh, ideea de a sprijini schimbul de informații și bune practici. Cam atât din partea mea și pot să spun că sunt recunoscătoare că raportul arată cum arată și de abia aștept o cooperare ulterioară. Vă mulțumesc! Thank you very much, Martin Lockhart. Mulțumim, domnul Ochegard. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Ivo pentru un uh, aviz uh, foarte uh, cuprinzător și bun. Cred că, în general, pot să susțin majoritatea celor afirmate în acest raport. Sunt de acord că acesta ne parvine la uh, timp. Cred că e momentul să discutăm aceste chestiuni acum. Am votat uh, o rezoluție uh, asemănătoare în Parlament săptămâna trecută și cred că acesta este momentul oportun de a aborda acest subiect. Cred că și Comisia dă dovadă de o anumită deschidere și noi trebuie să ne asumăm la rândul nostru uh, răspunderea pentru această inițiativă, dacă nu chiar lege la un moment dat. Voi continua în daneză pentru că se pare că există mulți care pot să asculte uh, direct daneza astăzi în sală. Aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu uh, textul. Am câteva amendamente, dar uh, și câteva întrebări pentru tine, Ivo. Mai întâi la alineatul 2. La aliniatul 2 ai menționat uh, problema procentului de 2% din populație care se presupune că e afectată de uh, această dependență, dacă nu chiar boală. Cifra este una groaznică. De unde vine această cifră? Există cercetări în spatele ei? Nu sunt de acord uh, cu antevorbitorii care spun că um, platforma de pariuri pe internet este mai periculoasă decât cea uh, tradițională. Uh, E adevărat că poate este mai la îndemână, dar în sine nu creează mai multă uh, dependență decât pariurile offline. Cei cu care am discutat nu au fost îngrijorați de caracterul de adicție uh, al uh, pariurilor pe internet în raport cu cele tradiționale. În ceea ce privește încheierea pariurilor, e bine, Aici există diverse soluții pe care le avem la îndemână, însă trebuie să ne gândim uh, intens la toate restricțiile pe care le propunem. Propunerea franceză care prevede anumite restricții pentru anumite tipuri de pariuri, este una corectă și cred că legislațiile naționale vor rezolva această problemă. Trebuie să limităm uh, um, numărul modalităților prin care se pot uh, um, paria. De exemplu, uh, prima echipă care ajunge la minge, primul cartonaș galben dat și așa mai departe. Deci trebuie să existe niște restricții. Apoi, alineatul 3. Haideți să fim aici foarte atenți și să ne gândim la două lucruri. Uh, există anumite norme în statele membre și antevorbitorii deja s-au revenit la uh, ele. S-au referit la ele. Există dreptul penal din statele membre care incriminează aranjarea uh, meciurilor. Ivo, tu spuneai uh, ceva exact uh, uh, la antipozi. Tu spuneai că autoreglementarea este până la urmă obiectivul, scopul. Aici însă trebuie să fim extrem de atenți. Apoi uh, se vorbește despre uh, companii care pariază din proprie inițiativă toate bune și frumoase, însă există aici diferențe mari între statele membre. În statul meu, în Danemarca, există o organizație pentru pariuri care plătește 500.000 de euro uh, pe zi uh, școlilor, uh, organizațiilor de cercetare și așa mai departe, bani obținuți din pariuri. Deci să fim atenți exact la ce ne referim. După cum probabil îți aduce aminte, uh, probabil o parte dintre banii câștigați din pariuri deja sunt folosiți în uh, scopuri uh, nobile. Apoi alineatul 5. Deja ne-am referit la dreptul penal și la aranjarea meciurilor. Deci nu mai insist. Trecem la aliniatul 7 în rezoluția noastră nu spunem nimic în legătură cu o agenție. Am citit din nou textul și nu găsesc nicio trimitere la acest subiect. Dar noi, grupul liberal, am avut un amendament uh, care viza un uh, centru nu neapărat uh, o agenție care să fie fondată. Cred că nu mergem atât de departe. N-am putea obține nici măcar consimțământul Consiliului în legătură cu un astfel de demers. Însă ne gândeam la un centru pentru împărtășirea bunelor practici, a informațiilor, un centru care să funcționeze eventual în cadrul uh, Europol sau în cadrul altei agenții. Ar trebui să ne folosim de acordul existent între noi pentru a uh, înființa un astfel de centru acolo unde uh, nu ne costă prea mult. Nu cred că e nevoie de o altă agenție, dar sper că aceste informații pot să fie folosite de către tine, Evo, mai departe în raport. Mulțumesc. Îi salut pe toți ascultătorii danezi. Mă închipui că sunt câțiva în sală, altfel colegul Morton ar fi spus asta. Sper că așadar votanții domn colegului nostru din Nord au venit. Și acum colegul din Finlanda, vă rog. Rova puheenjohtaja, ymmärsin, että toivot, että... Mulțumesc. Am înțeles că ați dori ca eu să urmez uh, îndemnul uh, fostului cancelar uh, Col, care spunea că Oamenii, ca și politicienii, se bucură dacă uh, politicienii vorbesc pe scurt, dar păstrez, păstrează lungi uh, cârnații. nu putem neapărat să aplicăm aceleași reguli ale pieței interne însă și în acest uh, sector, dar aș dori să-i mulțumesc colegului Belet pentru uh, un bun proiect de aviz. Dar am câteva comentarii de făcut. Mai întâi, atunci când uh, e să transmitem un mesaj puternic Comisiei IMCO, eventual ar trebui să ne gândim la un anume mesaj care poate fi transmis și subliniat. Este vorba, de fapt, de punctul 1 din avizul lui uh, Ivo Belet, care um, spune că protecția minorilor uh, ar trebui să rămână un obiectiv major și că ar trebui să existe standarde europene pentru identificarea vârstei și identității celor care uh, pariază. Acest aspect mie mi se pare foarte important și cred că ar trebui uh, susținut. Uh, verificarea identificării Uh, identității pentru a împiedica așadar pe minori să uh, parieze. Această verificare a identității este utilă și în alte uh, domenii atunci când încercăm să luptăm împotriva meciurilor aranjate. Pe de altă parte, atunci când încercăm să luptăm cu um, spălarea de bani, acest element ar putea să ne fie util. Am discutat și la Strasburg data trecută aceste lucruri mecanismele de identificare, instrumentele de identificare trebuie să fie de o foarte bună calitate, iar dacă așa stau lucrurile, atunci uh, sportivii sau federațiile sportive nu pot uh, să uh, parieze pe propriile meciuri. Ați menționat modelul francez, însă eu aș dori să menționez modelul finlandez, unde există un sistem excelent de identificare. Acesta a primit recunoaștere internațională și cred că ar trebui să îl studiem. Autoritățile finlandeze sunt gata să vă spună cum ar putea fi construit un sistem care să prevină uh, situația în care minorii uh, pariază sau cum se poate evita uh, situația în care cineva poate să aibă mai multe uh, conturi. Așa am putea să știm exact uh, cine pariază. E clar că subiectul este unul complex și că poate nu este foarte clar pentru toți cei care nu au avut de-a face cu acest domeniu până acum, însă eu nu sunt convins că acest subiect este foarte important și ar trebui să reprezinte o prioritate absolută pentru comisia noastră. Încă o dată aș dori să-i mulțumesc lui Ivo pentru un raport foarte bun și aș dori să subliniem cu toții aspectele pe care le-am menționat eu. Cred că am putea folosi modelul finlandez, ar putea să le extindem pentru a fi un model european până la urmă. Aceste probleme de identificare astfel ar putea fi rezolvate. Emma McLarkin. Mulțumim, doamna McClarkin. Mă ascund de tine, Doris, uh, după domnul Tacula. Se pare că una dintre sarcine majore ale uh, comisiei uh, noastre, și îți mulțumesc, uh, domnule Tacula, că nu mai îmi uh, obstrucționez uh, vederea. Aici sunt, mă puteți vedea cu toții. Așadar avem de-a face cu un dosar uh, pentru care e responsabilă pe fond Comisia IPCO, însă e absolut esențial să discutăm aceste lucruri și aici. Și mă bucur că Ivo uh, s-a referit la aranjarea meciurilor în acest uh, aviz. Noi am avut o rezoluție recent în legătură cu acest subiect și asta arată cât de important este acest subiect pentru integritatea sportului, integritatea care trebuie păstrată. Așa am putea să putem juca și de acum înainte un rol important în societate. Trebuie să recunoaștem Um, natura globală a problemei cu care ne confruntăm, de asemenea. Trebuie să vedem cum am putea implica toți actorii interesați uh, în uh, această chestiune aranjării uh, meciurilor, federațiile sportive, autoritățile locale, autoritățile polițienești, uh, și toate autoritățile de punere în aplicare a legii, precum și industria pariurilor. Ar trebui să avem o masă rotundă unde să invităm pe toți, o masă rotundă internațională de altfel. Trebuie să ne asigurăm că facem tot posibil pentru a proteja integritatea sportului. Dar uh, astăzi vorbim și despre protejarea minorilor și a uh, tinerilor Uh, atunci când au de-a face cu uh, reclame care induc uh, în eroare. Utilizatorii acestor platforme online de pariere trebuie să fie și ei protejați. N-aș pune o interdicție asupra tuturor reclamelor care fac publicitate pariurilor, însă e clar că trebuie să existe o identificare electronică a celor care utilizează această, aceste platforme de pariuri online. Trebuie să vedem cum poate fi rezolvată această problemă. Respectând principiile tratatelor, uh, totuși trebuie să permitem uh, statelor membre să reglementeze singure uh, aceste situații în um, interiorul lor însă oricum de-abia aștept evoluțiile ulterioare ale uh, acestui dosar. Trebuie să introducem în acest raport detaliile care ne interesează, trebuie să existe o cooperare, însă e nevoie și de o inițiativă separată, poate de un raport separat, care să vină din partea acestei uh, comisii, uh, pentru că foarte multe persoane ar trebui uh, abordate uh, în legătură cu acest subiect și poate că canalul nu le este deschis dacă e responsabilă doar Comisia IMCO. Mulțumesc. Uh, Doamna Sabine Verheim are cuvântul. Äh, foarte pe scurt, în primul rând, mulțumesc Ivo. Un raport foarte bun care s-a referit la multe puncte. Știu ce înseamnă să ai atât de puține caractere la dispoziție, mai ales la un subiect atât de vast. Deci, știu la ce te referi când vorbești de amendamente. Pentru mine e important în special verificarea identității și a vârstei și uh, stabilirea de metode care ne asigură că copiii nu pot avea acces ușor la acestea. Știm uh, cum le-a fost posibil copiilor să cumpere țigări, au găsit ei metode să ocolească blocajele existente. De deci, aceea cred că e important să avem și aici o discuție despre aceste obstacole. Dar nu trebuie să vorbim doar de tineri. Uh, cu toții mm, s-ar putea să cunoașteți uh, familii care au avut mult de suferit uh, ca urmare a obsesiei pentru jocuri de noroc. Eu cunosc multe astfel de cazuri, știu că astfel de jocuri de noroc încep uh, ușor și apoi devin problematice. O întrebare am. Se vorbește de activități ilegale, precum aranjarea de meciuri de aici am și alte elemente. Dar deci ce facem? Excludem toate domeniile sportive? A, uh, meciurile sau jocurile unde participă minori. Dar știți că există mulți fotbaliști și alți uh, sportivi de sub 18 ani. Nu putem exclude toate aceste activități, toate aceste activități sportive. Ce părere are domnul raportor despre acest punct? Poate ar trebui îmbunătățit textul aici. Mulțumesc. Santiago Fițas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Ivo. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc din suflet, Ivo, știind că tu te ocupi de această chestiune, sunt mai liniștit. Raportul asupra sportului a întrunit acordul nostru atunci când era vorba despre corupția în sport. Cred că este vorba despre un subiect extrem de important. Și un subiect care nu vizează doar uh, jocurile de noroc, ci și alte domenii. Iată de ce cred că corupția în sport uh, și uh, documentul care vizează acest, această corupție ar trebui adoptat de către toate statele membre. Un uh, subiect destul de delicat este faptul că pentru multe jocuri de noroc online, uh, site-urile se află în afara Uniunii Europene. Deci întrebarea mea este cum am putea cum am putea face în așa fel încât să obligăm țările terțe să ia măsurile care se impun. Poate în Uniunea Europeană avem uh, o cât de câtă putere pentru a o face, însă nici de cum pentru țările terțe. Iată de ce îl, uh, aș dori să-i adresez această întrebare lui Ivo. Recunosc că mi îmi place mult modelul francez, în același timp nu cunosc modelul finlandez. Însă modelul francez recunoaște proprietatea intelectuală, și cred că este un eh, element extrem de important această recunoaștere, pentru că astfel organizatorii evenimentelor sportive sunt mai responsabilizați. Mai ales atunci când trebuie hotărât cine poate și cine nu poate paria pe un anumit eveniment sportiv. Organizatorii evenimentelor sportive au dreptul să organizeze comercializări de, a unor produse conexe și atunci, până la urmă, tot aceștia ar putea hotărâ cine are și cine nu are dreptul de a paria. În ceea ce privește operatorii de pariuri, nu mă încântă propunerile înaintate se spune că acetia ar trebui să plătească o, un anumit procent din venituri. Și atunci uh, veniturile practic scad pentru anumite sporturi. Și apoi ajungem la un uh, subiect extrem de important și anume educarea sportivilor. Trebuie să conlucrăm uh, cât mai aproape cu asociațiile de sportivi pentru că membrii acestora uh, pot merge în vestiare și să discute direct cu sportivii, le pot explica care sunt problemele, care sunt capcanele care trebuie evitate. De asemenea, trebuie insistat asupra bunei guvernanțe în acest domeniu. Atunci când au apărut cazuri de corupție și de blaturi sau meciuri aranjate, uh, s-a aflat de asemenea că unii sportivi nu primeau uh, salariile la care ar fi avut dreptul. Trebuie să insistăm pe buna guvernanță. Piotr Boris, please. Na wstępie chciałbym podziękować Iwo za bardzo dobrą opinię. Mulțumesc. În primul rând țin să îi mulțumesc lui Ivo pentru acest aviz excelent. și pentru cel făcut de Comisia Jurii pentru jocurile de noroc și aranjarea meciurilor. și cred că concluziile din acel aviz merg în același sens cu cele din uh, avizul lui Ivo. Însă răspunsul uh, reglementar este oarecum diferit. În Polonia, aceste operațiuni sunt interzise. În schimb, în Malta, acest sector este unul extrem de puternic, la fel și în Gibraltar. Deci este vorba de mai multe sisteme care coexistă. Și deci nu este ușor de reglementat la nivelul Uniunii Europene. Însă există și o serie de similitudini care trebuie uh, aduse în coerență. Așa cum spunea Santiago, lupta împotriva ofertelor ilegale din partea operatorilor din afara Uniunii Europene. Pentru că unii operatori nu primesc um, avizul pentru a um, putea funcționa în Uniunea Europeană. Însă există unii care încearcă cu orice preț să obțină acest acces la piața europeană. Germania a combătut acest fenomen prin închiderea acestor pagini, însă operatorii deschid imediat alte uh, site-uri internet. S-a vorbit și despre statele terțe și de cooperarea necesară cu acestea. Apoi s-a discutat despre protejarea persoanelor dependente de jocurile de noroc online și mai ales despre, despre protejarea minorilor. Unele grupuri politice, mai ales liberalii, sunt uh, jigniți de această idee și consideră că este vorba despre un acces, despre o restricție abuzivă, însă să nu uităm că este vorba aici despre protejarea minorilor. În al treilea rând, în ceea ce privește aranjarea meciurilor, pentru acest dosar trebuie am trecut în revistă toate sistemele juridice și doar în cel din Polonia se vorbește despre delictele cu caracter sportiv și infracțiunile cu caracter sportiv. Deci Polonia s-a ocupat cu adevărat de combaterea acestui fenomen. Și aceste fenomene sunt pasibile cu pedeapsa uh, cu privare de libertate timp de opt ani. Iar această practică a dat rezultate foarte bune în domeniul prevenirii. În alte țări se vorbește mai degrabă despre corupție sau uh, alte lucruri. Deci trebuie ca în codul penal să se, al fiecărui stat membru să se introducă norme minime pentru sancționarea acestor infracțiuni. Uh, climatul politic actual este foarte bun pentru a face progrese în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește modelul francez, acesta oferă posibilitatea de a transmite sau de a vărsa veniturile provenite din jocurile de noroc. Deci, în Franța acest proces, procent este de 1% pentru evenimentele sportive televizate. Iar aceste venituri nu ar trebui să beneficieze doar asociațiilor sportive, ci și sectorului, ci, ci și uh, educației. În cadrul federațiilor, există antrenori și aceste federații cât și uh, antrenorii au posibilitatea de a schimba obiceiurile și de a arăta cele mai bune exemple. Încă o dată, este vorba despre o inițiativă foarte, foarte bună, care vine la momentul potrivit, într-un climat potrivit. Ehm, grazie, Presidente. Silvia Costa. base di buona opinione, ritengo che questo sia un tema importantissimo, molto complesso, come dimostravano anche gli ultimi interventi. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este vorba despre un uh, subiect extrem de complex, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Și sunt de acord cu Olga obiectul specific al comisiei noastre este de a trece în revistă protejarea minorilor, protejarea integrității în sport și, bineînțeles, caracterul educativ, pedagogic și anume să învățăm pe ceilalți care sunt obiectivele sportului. Consider că abordarea este foarte bună, cu siguranță vor exista multe amendamente, însă trebuie să subliniem cât de important este să aspirăm la nivel european la cât mai multe garanții și transparență pentru accesul la pariuri și jocurile de noroc online. Există o serie de modele, modele foarte funcționale, deci ar trebui să le evaluăm. Nu știu dacă există deja studii în acest sens. Ivo cita unul mai devreme. Era vorba despre un studiu comparativ în privința protejării minorilor la nivel european. Ori un astfel de studiu ar fi extrem de important. Ar trebui să instaurăm să creăm un spațiu juridic pentru protejarea minorilor, dar un spațiu eficient. Cadrul legislativ este extrem de diferit de la o uh, țară la alta, în ceea ce privește identitatea și vârsta jucătorilor și eu am, am vorbit despre acest uh, subiect în raportul meu. Este un subiect controversat în Italia au apărut multe scandaluri, mai ales cu meciuri aranjate și cu blaturi și a trebuit să ajustăm o serie de uh, chestiuni cum ar fi uh, copyright-ul, corupția și așa mai departe. Sunt multe țări însă care promovează pariurile și uh, jocurile de noroc sau jocurile în general prin canale instituționale. Tocmai pentru că se știe în unele țări că e vorba aici de o venituri potențiale foarte, foarte mari pentru buget. Și așa cum vă spuneam, adesea statul este cel care recuperează fonduri importante. Iată de ce se și investesc pe de altă parte în educarea jucătorilor și mai ales a tinerilor jucători. În țara mea, există o concesie în privința loteriei. Este vorba despre un joc de noroc uh, public și doar un procent de 2% din venituri este consacrat proiectelor culturale. Ar fi bine ca toate societățile care activează în domeniul sportului și jocurilor în general, deci nu vorbesc despre jocurile de noroc, ci sport, ar trebui, deci, ca fiecare dintre aceste organizații să să dea ceva la schimb uh, societății. În ceea ce privește protejarea minorilor, să nu trecem cu vederea chestiunea independenței. E totuși o mare diferență între jocurile online și offline, tocmai din cauza accesului mult mai facil pentru uh, jocurile de noroc de pe internet. Deci cred că trebuie să constituie o, prior o prioritate. Domnul Kelly. Și vă mulțumesc, doamnă președintă, și eu țin să-l, mulțum- să îl felicit pe Ivo pentru acest aviz. Uh, există o serie de investigații în curs Se pare că 480 de meciuri sunt aranjate uh, anual. Uh, asta ne demonstrează cât de extinsă este problema cu care ne confruntăm. În ceea ce privește pariurile pe internet, acestea s-au dezvoltat uh, și, din păcate, acesta a devenit un instrument prin care funcționează crima organizată se folosesc centre de pariuri din afara Uniunii Europene și uh, se creează astfel condiții pentru spălarea de bani și așa mai departe. Până la urmă, să nu uităm de subsidiaritatea noastră, pentru că nicio companie, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, nu poate să facă nimic singură pentru a rezolva această uh, problemă. Uh, până la urmă uh, am putea să elaborăm anumite organizații, să, să constituim organizații sau să elaborăm coduri de conduită Uh, prin care, de exemplu, sportivii să nu poată paria pe meciurile uh, în care uh, joacă, aceasta trebuie să fie o infracțiune. De asemenea, ar trebui să fie imposibil situația în care minorii pot să parieze. Dacă nu luăm în considerare aceste aspecte, integritatea sportului va fi compromisă. Până la un anumit uh, nivel, uh, un sport precum uh, ciclismul este afectat de genul acesta de practici. S-a întâmplat cu Tour de France. E adevărat că avem de face deci cu o problemă care trebuie rezolvată. Cum spuneau și alte vorbitorii, tinerii acum pot să Uh, parieze și la telefon, ceea ce este uh, o situație îngrijorătoare. Există pericolul ca acești tineri să devină dependenți uh, de jocuri de noroc și chiar să-și îndatoreze peste măsură părinții în urma acestor practici clar trebuie să facem ceva în legătură cu ele. Apoi, un al doilea aspect este următorul. Pot să existe pariuri perfect legale și uh, E clar că trebuie să existe mai mulți bani uh, care să uh, se întoarcă din această industrie a pariurilor uh, înspre instruirea legată de modul în care se pariază. Vă mulțumesc foarte mult! Oh, și mai adăuga și eu câte ceva. <clears throat> și eu cred, desigur, că pariurile online sunt mult mai dificile, mult mai periculoase decât ne închipuim. Motivele au fost menționate de colegii mei. Cine poate participa astăzi de pe telefon deja e în pericol. Înainte era mai greu, că trebuia să mergi într-un loc, să cumperi un bilet. Copiii nu erau lăsați. Dar astăzi e mai ușor și deci mai periculos. Trebuie să acordăm mai multă atenție acestui subiect și mă bucur de acest raport al lui Ivo. Aș ruga poate la punctul 3 să reformulați, să nu spunem că sportul câștigă puțin. Sunt țări unde acest sistem e obligatoriu, se face deja și putem lua exemplu. Să mergem pe abordarea pozitivă și să spunem, uite, unii au reușit să facă acest lucru, haideți să facem și noi. companiile de loterie de stat sunt obligate în regiunea de unde provin eu, nu ar exista activități culturale și uh, sportive dacă nu ar fi plătite de loterie. Dar există și mulți, uh, multe companii private de loterie, de pariuri. Nu știu cine a spus asta. Santiago a spus, dacă tot trebuie plătite impozite și taxe, Um, pariurile online reprezintă o afacere, una foarte mare și ar trebui ca ceva din aceste fonduri care, dacă n-ar exista sport, n-ar avea pe ce să parieze. Deci și invers, pentru că câștigă din sport, ar trebui să plătească ceva înapoi. Să nu ne temem așadar, să spunem lucrurilor pe nume, în această industrie sunt foarte mulți bani în joc. Și încă un lucru, punctul 7 te-ai referit la el, dar foarte vag. La șapte, la sfârșit, dacă am spune, și de aceea avem nevoie de o organizație, concluzia logică ar fi fost că trebuie să existe o agenție mondială, așa cum uh, ai spus mai devreme. Ar putea să apară la punctul 7 ca o cerere finală, ca o concluzie. Ai menționat-o, dar nu apare în text. Poate face cineva un amendament în acest sens. Mulțumesc și acum dau cuvântul comisiei, după care încă o dată dăm cuvântul domnului raportor. Din partea comisiei, cineva? Da, vă rog. Sunteți domnul Temic? Nu contează. Sigur că comisia salută acest proiect de aviz Și vreau doar să menționez că acest studiu cu privire la aranjarea meciurilor în sport a constatat că în toate statele membre e o faptă penală aranjarea unui meci. Și de aceea Comisia e de părere că ar trebui să se insiste pe cooperarea diferiților actori. Când spun actori implicați, mă refer la federații sportive, operatori, și cei care lucrează în reglementare. De aceea, Comisia va elabora, anul viitor va adopta uh, recomandări cu privire la pariuri și aranjările de meciuri, se va concentra pe bune practici cu uh, principii în combaterea acestor practici. Mulțumesc! Asta e tot? E vorba de mult mai mult decât doar de aranjarea meciurilor. Colegul Morton mai are o întrebare și poate îi puteți răspunde. Mulțumesc. Da. Ceea ce privește protejarea consumatorilor. Identificarea e un subiect important pentru comisie va fi, se va regăsi în recomandările pe care Comisia planifică să le adopte până la sfârșitul acestui an cu privire la protecția consumatorilor. La fel și recomandările cu privire la publicitate responsabilă. Bine, Martin, ai cuvântul. O întrebare. E vorba de acel studiu care a arătat că toate statele membre pedepsesc în codul lor penal aranjarea meciurilor. Însă cred că nu vorbim de același lucru. Vorbim doar de dreptul penal sau vorbim de un drept special care vorbește de pariuri în sport? Sunt lucruri diferite. Cred că trebuie să avem o discuție calificată, să fim, să știm sigur despre ce vorbim. Comisia, doriți să răspundeți? Puteți repeta întrebarea, vă rog. Da. Ați spus că din cercetările dumneavoastră rezultă că toate statele membre pedepsesc prin codul penal aranjarea de meciuri. E totuși o confuzie la ce regulament vorbiți sau la ce tip de legislație, doar la drept penal sau și vreo legislație specială care tratează pariurile în sport? Mulțumesc. Studiul se referea și la dispozițiile de drept penal, se referă doar la aspectele de drept penal și acum Comisia verifică și alte tipuri de legi speciale, interzicerea unor anumite tipuri de pariuri, de exemplu, și știm că aceste dispoziții sunt reglementate diferit în diferitele state membre, dar deocamdată verificăm situația în statele membre pentru a căpăta o idee mai clară asupra imaginii la nivel european dar în studiul de care vorbeam s-au avut în vedere doar aspectele de drept penal. Mulțumesc! Ten analize jak to bardzo szczegółowe. Cors, te rugăm să clarifici puțin lucrurile. Da, am analizat uh, în detaliu această statistică a comisiei uh, în, cazul, în cadrul comisiei jurii și se pare că doar Polonia uh, are o dispoziție precisă în codul penal în legătură cu delictele din sport și în legătură cu uh, sancțiunile importante care se aplică, chiar radiere pe uh, viață pentru anumite federații sportive. Deci există aceste sancțiuni uh, penale, dar dacă aceste activități ilegale continuă în federație, există și sancțiuni suplimentare. Asta se întâmplă doar în Polonia. În alte state există anumite dispoziții, de exemplu dacă sunt uh, uh meciuri trucate, blaturi, acestea pot fi considerate ca fiind acte de uh, corupție și pot fi aplicate amenzi Există, deci, sancțiuni pecuniare administrative. Sunt uh, grupuri uh, infracționale care acționează în uh, Europa în acest domeniu și noi trebuie să insistăm pe acest sistem de sancțiuni care trebuie să devină omogen. Noi nu avem aici competențe, nu putem decât să facem recomandări statelor. Cred că e un uh, subiect foarte complex pe care Comisia nu-l poate clarifica acum mai departe. Vom mai vorbi despre acest uh, subiect. Vom ruga și un uh, expert juridic să vină și să ne explice concluziile din acest raport. Sigur, nu putem aștepta ca fiecare reprezentant al Comisiei să știe aceste răspunsuri. Dacă doriți să mai adăugați ceva, aveți cuvântul, dar uh, nu vreau să vă îngreunez viața cu întrebări care nu intră în uh, competența dumneavoastră. Așa cum am spus, Comisia încearcă să studieze acum situația din statele membre. Nu avem încă o poziție clară pe acest subiect. Bine. Avem aici colegul de la cercetări uh, politice pe care îi rog să ne acorde atenție. Vreau să vă rog să studiați această întrebare, să aflați cum arată situația. Poate Morton vă poate adresa personal întrebarea ulterior și ne dați apoi răspunsul. Nu are rost să discutăm acum, e prea complicat. Și acum dau din nou cuvântul domnului raportor. Ivo, mulțumesc, Doris. Mulțumesc tuturor colegilor. Acest ultim subiect e într-adevăr unul din uh, elementele esențiale. Se știe că e o abordare penală, ca să spun așa, în toate statele membre. Problemele se află în detalii, ca de, nu de puține ori, care e definiția fraudei în sport, cum definim lucrurile. Am studiat cu atenție avizul lui Piotr. Vorbeam de avizul tău din Comisia Afaceri Juridice și am studiat cu atenție raportul tău. Până la urmă e o problemă juridică, știu că ești unul dintre experți. Uh, și am dorit să avem în vedere toate aceste dispoziții. Um, e bine că această situație e menționată în codul penal, dar trebuie să definim exact cum arată care e situația, dacă avem sancțiuni moderate în anumite state membre și sancțiuni grave în alte state membre, nu avem un nivel echitabil și atunci uh, cei care vor dori să uh, facă ceva în acest sens își vor alege o țară cu pedepse scăzute. Deci este totuși nevoie de un nivel egal. O trecere în revistă a observațiilor doamnei Parchis i-aș spune că ne bucurăm de o susținere largă a ideii de protejare a minorilor. Există deja modele, ca cel finlandez. Vom uh, contacta colegii din Finlanda și vom uh, vedea dacă putem transpune asta la nivel european. Iată că e fezabil din punct de vedere tehnic, deci de ce să nu folosim acest model în întreaga Europa? Nu încercăm să impunem acest model. Emma Trebuie să respectăm principiul subsidiarității, da? Trebuie să aducem oamenii la oaltă și să avem o abordare de autoreglementare. Doamne Siranova, care a vorbit de aspectul important al educației și al prevenirii, în special când vorbim de minori. Așteptăm, desigur, amendamentele dumneavoastră pe acest punct. Publicitatea apoi. Nu suntem pentru interzicerea publicității. Nu asta dorim, dar să interzicem publicitatea mincinoasă, în special adresată minorilor. Apoi, Sean Kelly și Santiago și Sabin s-au referit la ideea unei interdicții a pariurilor pe meciuri în care sunt implicați minori. Nu, Sabin, noi vorbeam uh, nu de echipe profesioniste cu jucători de 17 ani, nu, ci de sporturi de amator, sporturi de tineret sau echipe de tineret juniori. Acestea ar putea fi excluse de la pariu. Santiago s-a mai referit la aspectul educațional nu doar de educarea consumatorului, dar și a sportivilor și aici mai trebuie lucrat, campanii de conștientizare în rândul sportivilor. De multe ori, tinerii sportivi sunt vulnerabili și trebuie informați. E nevoie de campanii de conștientizare și pentru aceștia. Nu știu dacă am uitat ceva. Întrebarea lui Martin Veniturile la care s-a referit și doamna Pac. Sunt de acord cu dumneavoastră. Poate că ar trebui să reformulăm, poate ar trebui să spunem cumva mai constructiv. Știu, și în uh, statul membru din care provin avem modele de loterii, dar și de companii private care transferă veniturile către sporturi, către echipe mici, unde se, ideea e de avut în vedere și putem poate reformula. Intenția noastră nu este să creăm o agenție europeană. Știm că Parlamentul nu dorește încă o agenție europeană, În rezoluția de săptămâna trecută s-a făcut o trimitere către o agenție antidrog, cea internațională. Așa ceva nu apare în propunerea noastră. Ne-ar propun să lăsăm așa ceva în uh, text, să nu spunem agenție, dar să găsim o formulare corespunzătoare. Să cred că e o idee bună. Și cred, domnul președinte, că acestea sunt cele mai importante elemente discutate. Noi aștept cu interes amendamentele. Am văzut că și Santiago are o propunere, doamnă președinte. 26 martie termenul limită. Există întrebări? Vă rog, Santiago. O întrebare despre relația cu state terțe. Vorbitorul este rugat să vorbească în microfon. Întrebarea se referă la relațiile cu state terțe. Ce putem face cu acestea? Cum putem încheia acorduri? Degeaba facem noi reguli în Europa dacă acele companii se mută în state terțe. Domnul raportor? Da, am uitat această propunere, e un element important. Știm că multe dintre pariurile online se fac în Asia și trebuie să ținem cont și de aceste aspecte. Mă gândeam și la activitățile de la Consiliul Europei care tratează această problemă. Propun să discutăm cu ei, să vedem cum putem întări activitățile acestui Consiliu Europei și ce putem face pentru a nu lucra în paralel. Propun să luăm legătura. De fapt, am luat deja legătura și propun să discutăm acest uh, subiect împreună cu Consiliul. Mulțumesc! Dar și Consiliul Europei nu are decât 47 de membri și încă ne rămâne Asia neacoperită. Nu? Mulțumesc încă o dată. Termenul limită 26 martie la prânz și pe 23 aprilie este votul. Punctul 9 de pe ordinea de zi acum posibilități de soluționare a șomajului în rândul tinerilor. Îl rog pe domnul raportor să ia cuvântul și să ne prezinte ideile sale. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul meu se referă la educație și sănătate, care sunt atât de importante. În Europa, un continent pe care îl considerăm dezvoltat, ne-am dezvoltat mult, desigur, și uh, însă iată că această criză teribilă cu care uh, s-a confruntat continentul nostru, aceasta periclitează visul european la toate nivelurile și oameni de toate uh, condițiile suferă, iar nu mai avem acum aceste certitudini. Avizul meu se referă la șomajul în rândul tinerilor și posibilități de ieșire din criză. Eu vreau să folosim educația în acest sens. Știu, sunt uh, conștient că avem nevoie de un consens cât mai larg între diferitele fracțiuni. Numai așa vom avea un uh, aviz echilibrat. Însă, înainte de a începe să lucrez la acest consens, aș dori să clarific un aspect. Educația nu poate combate șomajul în rândul tinerilor dacă nu are mijloacele necesare la dispoziție. Mijloace eficiente. Ele trebuie utilizate în mod eficient. Mass media trebuie să acționeze corespunzător. Reducerile de fonduri în domeniul tehnologiei și cercetării nu ne prea ajută în a înregistra succese în combaterea șomajului în rândul tinerilor. Vom atinge oricum un uh, nivel satisfăcător abia în câțiva ani. Numai prin uh, o educație de calitate, societatea poate progresa. Se poate vorbi, desigur, de diferitele sectoare care ar trebui promovate. Învățământul universitar, școlile profesionale, după caz. Dar ca ideea de bază trebuie să fie să creăm priorități în propriul buget. Este important să fie făcute investițiile necesare. Costurile trebuie desigur avute în vedere să ne gândim însă și cât costă să ai șomaj 25% uh, în rândul tinerilor sau mai mult în Grecia și Spania. E vorba aici de 1,2% din PIB-ul european. Voi asculta, desigur, ce au de spus diferitele grupuri politice. Voi încerca să țin cont de pozițiile tuturor grupurilor. Voi prezenta un text pe scurt despre ideile în acest sens, dar ce aș dori să spun deocamdată este că există o relație clară între nivelul de educație și ceea ce și efortul pe care depune persoana pe piața muncii. Și există avantaje, adică sigur cu cât ești mai bine pregătit, îți găsești mai ușor un loc de muncă. există totodată sau e necesar să existe cunoștințe tehnice detaliate, apoi această practică duală, educație, pregătire pe de-o parte și apoi pregătirea la locul de muncă, experiență practică. Aceasta a doua experiență practică are un rol cu atât mai important, cu atât mai mult în uh, combaterea situații în care tinerii părăsesc școala înainte de a finaliza. Mai multe studii tratează problema șomajului în rândul tinerilor. Există diferite comparații între diferitele grupuri. S-a arătat cum tinerii mai bine pregătiți își găsesc mai ușor de lucru și mai repede drept pentru care e important ca statele membre să facă tot ce pot pentru a-și moderniza sistemele de educație. Trebuie să existe, să, se lucreze în mod corespunzător, adecvat, dată fiind această criză pe care trebuie să o combatem și trebuie să fim pregătiți pentru a o combate și trebuie să diminuăm șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să dăm uh, șanse acestor tineri să-și găsească locuri de muncă mai repede și mai ușor. Am încercat să prezint pe scurt uh, problematica. Eu cred că e important să avem un aviz concis. Iar în textul pe care îl voi prezenta, voi mai prezenta și alte idei despre pregătirea de bază. Mulțumesc! Mulțumim! doamna Kamaevat. Mulțumesc. Mulțumesc, Emilio. Mulțumesc pentru aceste prime idei. Cred că atunci când vorbim de combaterea uh, șomajului în rândul tinerilor, avem o poziție dificilă pentru că posibilitățile noastre de a acționa aici în Parlament sunt foarte limitate. Și anul trecut, când am vorbit despre programele de educație, am tot spus și eu am tot arătat în opinia publică în Germania că avem fonduri reduse la dispoziție și cu aceste fonduri nu putem soluționa toate problemele lumii și cu atât mai puțin problema șomajului în rândul tinerilor. Am arătat că programele nu au fost create pentru aceasta și chiar dacă ar fi utilizate în acest sens, banii nu vor ajunge niciodată. și un astfel de șomaj de peste 50% în rândul tinerilor, e greu să combați acest șomaj cu proiecte. Sunt necesare structure, structuri scuze, corespunzătoare, structuri coerente care să ne ajute să progresăm. Știm totodată că în multe state, precum Spania, dar și alte state membre, problema nu e că tinerii nu au pregătirea necesară și mulți, există și mulți tineri șomaj, șomeri care au absolvit o facultate de prestigiu și tot nu-și găsesc de lucru. De aceea cred că avem nevoie și de alte măsuri pentru aceștia față de cei care nu au niciun fel de pregătire. Ca și până acum sunt uh, în continuare de părere că modelul dual din Austria și Germania poate duce la o soluționare a problemelor și a ajutat, că la, a ajutat situația din țara noastră, unde, deși avem totuși prea mulți șomeri, nu avem atât de mulți ca în alte țări. E un model care s-a dovedit util. Am putea ajuta și alte state membre să-și construiască astfel de structuri. Un punct important prin care uh, Parlamentul și-ar putea aduce un aport prezentând metode bune care există în alte state membre, care nu pot fi copiate 100%, dar care pot folosi măcar ca orientare. Se vorbește mult despre această garanție pentru tineri. Recunosc că eu fac parte din grupul celor sceptici. E o nouă propunere a comisiei anunțată de curând Cred că trebuie să fim atenți să nu credem că e un unguent bun la toate. Putem foarte frumos să scriem pe o hârtie că în decurs de 3 luni fiecare tânăr trebuie să primească o ofertă de loc de muncă. Dar dacă locurile de muncă nu există, nu mă ajută dacă toate statele membre se angajează să facă astfel de garanții. În Austria acest lucru există, dar uh, funcționează și pentru că așa e situația pieței muncii. Această garanție poate fi îndeplinită. Degeaba o scriu și în spaniolă pe hârtie dacă nu ajută pe nimeni pentru că joburile nu există. Nu am o soluție universală, însă cred că e nevoie de multă creativitate, trebuie să punem osul la treabă și să ne gândim, să vedem ce seturi de măsuri, pentru că nu va fi, neces- nu va fi suficientă o singură măsură. Nu putem spune mai mult, uh, mai mulți bani din fondurile structurale vor ajuta tinerii. E necesar un set de măsuri și durează, desigur. Avem nevoie de structuri coerente în toate statele membre pentru a trata această problemă și pe termen lung. Un proiect ajută pe termen scurt, dar nu pe următorii 10 ani. De aceea e important uh, durabilitatea, sustenabilitatea, crearea de structuri coerente ca element cheie. Nu uh, putem soluționa totul cu bani, oricum nu cu atât de puțin bani cât avem noi la dispoziție dar cred că nici fondurile structurale nu sunt suficiente. Ne vor putea ajuta un pic, dar nu durabil. Din păcate, așa este. Doamna Huber. Um, mulțumesc. Nu există interpretare din portugheză, prin urmare voi vorbi spaniolă, că așa mi este mai ușor. Vecinii mei mă ajută în acest moment, așadar. Îmi pare rău dacă mai pocesc spaniola pe aici pe acolo, dar mă voi strădui să fie bine. Foarte succint câteva comentarii în legătură cu șomajul în rândul tinerilor. E adevărat că asistăm la o dramă uh, este o problemă economică, dar și una culturală. Este o problemă a crizei valorilor. Astăzi vorbim despre o generație întreagă de tineri, deci foarte mulți tineri care nu au reușit să uh, facă nimic pentru a-și aduce contribuția la uh, evoluția societății. Iar asta are un impact uh, deosebit, nu doar economic, uh, asupra lor, un impact uh, psihologic, de asemenea un impact uh, social. Uh, prin urmare, nu putem să prevedem uh, toate consecințele acestui fenomen uh, acum. Atunci când mă gândesc la șomajul în rândul tinerilor, e ceva ce mă deranjează mereu, și anume încercarea noastră de a crea locuri uh, de muncă. câtă vreme nu luăm în considerare faptul că în fiecare zi foarte mulți oameni sunt concediați și Astfel, noi nu vom reuși niciodată să creăm atât de multe uh, locuri uh, de muncă cât uh, oameni concediați. Știu cel mai bine situația din Portugalia. Știm că Comisia Europeană a fost în Portugalia săptămâna trecută, chiar discutând anumite măsuri, iar una dintre măsurile discutate a fost aceea de a reduce sumele Uh, pe care le primesc uh, șomerii care își caută un loc de muncă. Aceasta este o problemă serioasă. Uh, oamenii sunt șomeri, deci n-au loc de muncă și primesc alocații de șomaj din ce în ce mai mici. Uh, sunt tot felul de programe sociale, culturale în care încercăm să implicăm, însă uh, această problemă este una majoră și are impact asupra unor planuri diverse uh, din societate. Apoi mai doream să menționez faptul că această criză are un impact asupra bugetelor alocate educației. E un subiect pe care nu l-am discutat suficient scade calitatea uh, educației, învățământului, pentru că um, profesorii sunt concediați, uh, copiii sunt concentrați în anumite școli, în uh, clase cu efectiv mare. Prin urmare, calitatea educației copiilor noștri este în scădere și, și aici trebuie să facem ceva. Colega noastră spunea că, având în vedere că avem de-a face cu o junglă, în care uh, tinerii uh, pleacă din școli cu calificări uh, reduse, care le reduc șansele de a ocupa un loc de muncă, e bine, noi trebuie să ne gândim că trebuie să creăm niște condiții astfel încât uh, tinerii să beneficieze de oportunități uh, egale. Vreau să vorbesc despre educație, însă mai doream să adaug uh, ceva. Nu putem să îi comparăm pe cei care au o singură posibilitate de educație, un singur parcurs educațional cu cei care au mai multe. Pentru că sunt uh, unii care au uh, o instruire pragmatică, profesională, care nu vor uh, primi o educație globală, dacă putem spune așa, care le reduce astăzi, astfel șansele. Nu știu dacă v-ați gândit la importanța educației culturale în căutarea unui loc de muncă în raportul uh, dumneavoastră. Bugetul uh, se reduce pentru sectorul cultural uh, în Europa. Iar eu și colegii mei considerăm că cel puțin 1% din PIB-ul fiecărui stat ar trebui cheltuit pentru cultură. Evident, asta are un impact asupra sectorului uh, cultural, dar și asupra sectoarelor economice și cred că aici ar trebui să luăm niște măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ferhain. Colega mea a spus multe. Un aspect aș uh, menționa și anume că nu doar absolvirea unei facultăți duce la șanse mai mari în găsirea un loc de muncă, ci și experiența la locul de muncă. Și experiența practică se află într-o mai strânsă legătură cu nevoile economiei. Avem foarte mulți copii care părăsesc școala, mulți se regăsesc în rândul tinerilor șomeri și o mare problemă. Trebuie să arătăm tinerilor și de ce e important să aibă o calificare de bază ca bază pentru viitoare activitate profesională. De asemenea, mai cred că și o cooperare mai strânsă în rândul studiilor universitare, părăsirea turnului de filde și-ar putea ajuta universitățile să ajute tinerii să-și găsească mai ușor un loc de muncă. În multe țări nu există acest sistem dual ca în Germania, fără o legătură atât de strânsă între companii și uh, universități și școli. Se pune Uh, desigur, și întrebarea cât de flexibile sunt aceste sisteme și cum reacționează la nevoile uh, companiilor și economiei. Programele nu vor uh, redresa singure economia, indiferent cât de bine pregătim, dacă nu sunt locuri de muncă, nu avem unde să angajăm oamenii. De aceea mi s-a părut greșit din partea Comisiei să vorbească de o garanție de locuri de muncă. Acolo unde nu sunt joburi, nu le pot garanta. Pot garanta ca stat cel mult că le ofer o activitate, dar nu știu dacă putem vorbi de job în sine, de un loc de muncă. Avem multe de învățat unii de la alții, putem însă soluționa problema dacă lucrăm uh, insistent pe acest aspect, dar mă gândesc mai ales la exemple de bune practici din alte țări și nu spun că în Germania toate ar fi bune și frumoase, dar cred că putem da și exemplu altor țări care sunt interesate de acest sistem al nostru. Mai cred că putem da și impulsuri altor state membre, pentru că este totuși o generație cu multă nesiguranță, ceea ce nu reprezintă o bună perspectivă pentru Europa și de aceea consider că e important să urmărim acest subiect și să insistăm pe lângă statele membre să atace această problemă, să se uite dincolo de nivelul național și să aibă în vedere imaginea de ansamblu. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Temat dotyczący przeciwdziałania. Mulțumesc. Acest subiect a luptei împotriva șomajului în rândul tinerilor îmi aduce aminte de niște discuții ce se purtau pe vremea când eram eu tânăr. Diversele state membre, după cum știm, au sisteme diferite și nu există pachete universale pe care le-am putea adopta astăzi. Și adesea politicile care merg uh, împotriva șomajului în rândul tinerilor nu țin uh, doar uh, de un singur minister, să spunem, sau de o singură strategie. Lupta cu șomajul necesită un sistem întreg de acțiune, începând cu grădinițele, școlile, calificarea tinerilor. Deci începem cu sistemul educațional, apoi cu formarea profesională, pentru că poate nu toată lumea dorește să facă studii superioare pentru a ajunge profesor. Până la urmă vorbim despre tot felul de politici, de instrumente, iar astăzi nu putem decât să încercăm să purtăm această discuție politică lansată de Barroso la ultimul uh, summit. Uh, summit uh, dedicat tinerilor, viitorului lor și șomajului care îi afectează. După părerea mea, primul fapt pe care trebuie să-l semnalăm este că statele membre au niște competențe precise și putem uh, solicita doar ca guvernele să aibă o abordare serioasă uh, în uh, acest domeniu. În Spania, Portugalia, 60-70% dintre tineri sunt afectați de șomaj, câtă vreme doar 10% dintre tineri suferă de pe urma acestui fenomen în Germania ar trebui să existe un sistem uh, global uh, de uh, educație care să fie subordonat tendințelor pieței și care să presupună folosirea unor instrumente naționale și a unor fonduri structurale, toate acestea pentru a moderniza formarea profesională. La noi, cel puțin în regiunea mea, am lansat o inițiativă pentru a avea laboratoare moderne care să poată oferi anumite competențe uh, tinerilor. Intervine aici și Fondul Social European, în care ar putea să susțină competențele uh, celor mai tineri dintre noi, cei care încearcă să uh, ajungă pe piața muncii. Sunt multe mijloace și pentru înființarea unor afaceri, Așadar, trebuie să transmitem semnalul că o mare parte a acestor fonduri n-ar trebui utilizate uh, greșit pentru a forma tinerii pentru o anumită profesie sau alta, ci ar trebui să fie deturnate spre uh, tineret, spre ajutorarea lor uh, în statele membre. Apoi, mobilitatea. E clar că ea este utilă în 2005, uh, în um, Polonia, după aderarea la Uniunea Europeană, uh, ne-am confruntat cu o rată ridicată a șomajului. Aproximativ 2 milioane de polonezi au găsit uh, de lucru atunci în Europa de vest. În marea lor majoritate erau tineri, mai ales în Regatul Unit și Irlanda se poate să ne confruntăm cu o situație în care tinerii spanioli sau portughezi să-și caute de lucru în alte state unde piața muncii este mai deschisă. Aceste situații vor deveni din ce în ce mai frecvente. Tinerii uh, nu vor mai fi legați toată viața lor de orașul uh, lor sau uh, de țara de origine. Așadar, insist uh, pe programe punctuale. Aici, Comisia Europeană și statele membre ar trebui să adopte pachete de măsuri pentru a lupta cu șomajul în rândul tinerilor. Doamna Panaiotova. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu există interpretare din bulgară, dar voi vorbi franceză. Stimați colegi, atunci când vorbim despre șomajul tinerilor în Europeană și în statele membre mai ales, uh, ar trebui să ne adresăm trei întrebări uh, speciale care ar putea explica o parte dintre motivele pentru care suntem în această situație astăzi. Prima întrebare este următoarea. De ce printre cele mai bune 10 uh, universități din lume există doar trei universități europene, toate britanice? De ce printre uh, primele cinci națiuni cele mai bine educate din uh, lume nu regăsim uh, state europene? E clar că um, o reformă structurală în educația superioară este absolut necesară. Există astăzi 2 milioane de posturi uh, libere, dar uh, totuși șomajul în rândul tinerilor este incredibil de ridicat se pare că uh, locurile de muncă disponibile necesită competențe pe care căutătorii de locuri de muncă din rândul tinerilor nu le posedă. La nivel mondial, Uh, trebuie să existe educație care să corespundă mai bine exigențelor pieței muncii. A doua întrebare este următoarea. De ce 55% uh, dintre tineri uh, preferă să fie angajați și nu antreprenori? De ce tinerii își pierd curajul și nu se lansează în afaceri? Spiritul antreprenorial nu este doar un motor al creării locurilor de muncă, al competitivității sau creștere, ci contribuie la o dezvoltare personală și la Uh, o împlinire a responsabilităților sociale. Uh, prin urmare, educația trebuie să promoveze spiritul acesta de uh, antreprenoriat care este esențial pentru tineri. Așa, Uh, s-ar putea să avem de-a face și cu piețe ale muncii mai flexibile și mai deschise. Și în cele din urmă termin spunând uh, următoarele. De ce, în ciuda faptului că economia Europei este una de cele mai mari, tendința arată o încetinire a economiilor statelor membre pe scară mondială. Astăzi, printre cele mai mari 10 economii ale lumii, se regăsesc doar 4 care sunt uh, europene. În 2050 ne așteptăm să nu mai existe decât două, și anume Germania Germania și Franța, care vor uh, ocupa uh, locul 2 uh, și locul 9. În aceeași măsură, Europa se va confrunta cu o criză demografică, îmbătrânirea populației reprezintă o provocare importantă pentru economiile europene, iar sistemul de protecție socială va fi și el afectat. Numărul persoanelor între 15 și 64 de ani ar trebui să scadă cu 67% până la 56% până în 2060. Um, diminuarea forței de muncă uh, va afecta venitul pe uh, cap de locuitor și uh, potențialul de creștere. În concluzie, estimați colegi, pentru ca Europa să fie mai competitivă pe plan mondial, va trebui să găsim răspunsuri reale la aceste trei întrebări. Vă mulțumesc! Äh, mulțumesc! Foarte multe întrebări, foarte multe propuneri de care colegul Emilio va ține cont. Colegilor din Germania aș dori să le spun că trebuie să încercăm să învățăm unii de la alții. Nu toată lumea trebuie să termină o facultate. De aceea nu mi-a plăcut acest mare obiectiv că 40% ar trebui să aibă o diplomă de facultate. Avem nevoie de foarte multe meserii fără facultate. Nu-mi trebuie atâția Uh, studenți sau uh, universitari, cât am nevoie de experți în uh, instalații sanitare, în centrale termice și așa mai departe. Și noi, societatea, spunem că sunt meserii mai puțin importante și de aceea părinții insistă să-și dea copiii la facultate, să facă un bacalaureat în loc să-i lase să învețe să repare centrale termice. Nu vreau să insist pe sistemul german dacă cineva învață o meserie la noi, în sistem dual, leagă foarte bine actualitatea unei meserii, nevoile unei meserii, de pregătirea, de școala care este necesară. Și dacă dorește, și are, are un loc, ă, poate lucra, are o meserie, și dacă dorește, poate ulterior să-și continue studiile și poate să crească încet, încet și își poate obține ulterior și o diplomă universitară dacă simte nevoia. Există multe posibilități, dar din păcate există prea puțini politicieni care se gândesc pe termen lung. Eu lucrez de 23 de ani în Parlament la acesta. Lucram aici în anii, la începutul 90 și insistam să se aibă în vedere, să se studieze acest sistem dual. Mă rog, deci ă, spuneam că cred că se poate face ceva. Emilio lucrează pe acest raport și se vorbește de garanțiile pentru tineri. Când comisia a emis această monstruozitate, nu mi-a fost prea bine. N-am, n-am spus nimic în țară. Ce, ce puteam să spun? Chiar dacă am avea banii și tot n-am putea soluționa problema doar cu bani. Avem nevoie de alt sistem. Și după ce am calificat acești oameni, avem nevoie de locuri de muncă. Locurile de muncă nu există. Uitați-vă la Spania. De aceea trebuie să arătăm și în raportul nostru că programele de educație pot fi utile pe termen lung, dar să arătăm cum pot fi create locuri de muncă, cum pot fi create IMM-uri în care tinerii să se pregătească în sistemul dual pe care poate îl va înființa și Spania trebuie să acordăm mai multă atenție în alte domenii, pentru că nu avem un buget nelimitat, din contră. Uitați-vă la Grecia, la Spania, Portugalia, la Cipru, toți se confruntă cu probleme mari. Știu că sunt țări care le structurale pentru că nu au putut uh, veni cu fonduri proprii. Atunci să eliminăm aceste uh, plăți, aceste cote proprii și să folosim banii în acest sens, uh, atunci am fi făcut ceva mai mult decât doar cuvinte frumoase. Asta pe de o parte. Și încă un lucru, un exemplu. M-am enervat foarte tare săptămâna aceasta. locuiesc la granița cu Franța. În Franța, pe cealaltă parte, mulți vorbesc un dialect german. Mă rog, bunicile vorbesc, copiii mai puțin. Și în landul de unde provin eu, există prea puțini tineri în pregătire. Pe cealaltă parte a graniței există mulți tineri care ar dori să se pregătească. Mă gândesc să zicem la frizeri. Ei vor să învețe la noi. Frizerul meu i-ar lua să-i învețe, dar nu are voie să ia. Nu-i poate uh, forma la noi pentru că francezii spun că dacă îi luați și pregătiți voi, trebuie să plătiți impozite la noi, că noi i-am școlit. În 14 uh, zile am o întâlnire cu prefectul din Franța, pentru că nu e logic așa ceva, nu pot să înțeleg așa ceva. Ei acolo nu au locuri de formare, dar nici nu vor să ni dea nouă, pentru că nu există un sistem prin care să plătim în sistemul lor fiscal. Frizerul meu zice, păi, aproape că îmi vine să-i plătesc ca să vină să-i învăț, dar nu există un sistem prin care să echivalăm. Asta spun doar pentru a vă arăta ce ciudate sunt câteodată lucrurile la noi în țări. Eu insist însă, eu mă uh, angajez la mine acasă și voi face în așa fel încât să reușim să aducem tineri din cealaltă țară. Politicienii noștri, avem voie să-i certăm pentru că și noi suntem politicieni, au cuvinte frumoase, înfloritoare, dar când e vorba să facă ceva, nu prea au creativitate și ar putea învăța de la noi. Bun, asta din partea mea. Emilio, dorești să mai spui ceva? Te rog. schön, Presidenta. Bueno, es, eh, voy a empezar eh, por los comentarios. Doamnă președinte, voi începe cu comentariile dumneavoastră, pentru că le-ați eh, formulat cu multă pasiune, dar și cu eleganță. Într-adevăr, situația e câteodată absurdă. și e mare păcat că francezii nu reușesc să-și exporte eleganța coafurii către Germania. Până la urmă, din punctul meu de vedere, este o dovadă că nu există o adevărată uniune europeană, mai ales o uniune fiscală. Sunt perfect de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Au mai spus-o și alți colegi. subiectul formării profesionale nu ar trebui să, să ne rușineze. Din potrivă, are un prestigiu formarea profesională. Trebuie să nu, ca formarea profesională să nu devină un ghetou. Trebuie să explicăm că școala profesională nu transformă persoana într-una de ordin inferior. Și apoi și să explicăm că este posibil să treci de la un tip de educație la altul. Într-adevăr, situația este foarte complicată și trebuie să avem structurile adaptate. Sistemul dual despre care ați vorbit reprezintă o soluție, mai mult de Doi colegi germani au vorbit despre acesta și se înțelege pentru că înțele- cunoașteți foarte bine subiectul. Într-adevăr, acest sistem dual ar fi unul foarte bun. Cum a spus și Petra, când există locuri de muncă, atunci sistemul este funcțional. Deci ca un, uh, un șarpe care se mușcă de coadă, un fel de cerc virtuos sau vicios dacă nu există locuri de muncă. Uh. Într-adevăr, șomajul în rândul tinerilor reprezintă o dramă culturală și care a dus apoi și la dezastre de ordin personal. S-a vorbit despre lipsa de cadre uh, pedagogice, de scăderea calității actului educațional în Europa și așa mai departe. Însă aș spune un lucru, nu trebuie să-i Încă o dată aș sublinia faptul că formarea profesională nu este un coș de gunoi sau un ghetou. Încă o dată trebuie să fie uh, văzută ca o formare de prestigiu, dar, într-adevăr, aceasta trebuie să fie de calitate și astfel va reuși să combată șomajul și să favorizeze creșterea economică. Trebuie înțeles clar faptul că formarea profesională nu nu este nici de cum ceva rău. Este foarte important să existe o relație bună între universități și piața muncii. În Spania există Fundația Universități Întreprinderi, este vorba despre o structură care se ocupă tocmai de astfel de activități și nu e nici de, pe departe singura de acest gen de la noi. Pentru a trece mai departe, Boris a spus foarte bine că nu există un set comun de măsuri care să poată fi aplicate în mod uniform în statele membre. Și, într-adevăr, nu, uh, lupta împotriva șomajului nu poate fi dirijată dintr-un singur minister. Lupta împotriva șomajului are multe aspecte, multe fațete. Eu aș cere guvernelor să întreprindă acele măsuri despre care vorbeai tu, Boris. Trebuie ca întreprinderile inovante să fie susținute, dar nici nu trebuie risipiți banii uh, pe uh, spezele întreprinderilor care nu fac niciun fel de efort în acest sens. Apoi, colegul nostru a vorbit despre problema tinerilor absolvenți universitari. Este vorba despre o problemă care uh, afectează mai multe țări. Există absolvenți foarte, foarte calificați. Însă apare o problemă. Eu nu spun că ar trebui ca să punem obstacole în calea mobilității uh, muncii în Uniunea Europeană, însă totuși ar trebui să uh, luăm măsurile necesare pentru a împiedica exodul creierelor, exodul de materie cenușie. Eu susțin integrarea europeană, dar aș vrea pe de altă parte să existe o adevărată comunitate de interese la noi. O colegă socialistă îmi spunea zilele trecute că și-ar dori ca unii profesori spanioli să vină să ne explice în țările de jos cum funcționează sistemul spaniol, cum, au, cum a reușit acest sistem spaniol să formeze atât de multe femei în uh, domeniul științelor exacte, care apoi au venit și lucrează pe uh, piața din țările de jos. S-a vorbit despre faptul că nu ne aflăm pe um, pozițiile fruntașe în clasamentul universităților la nivel mondial. Câteodată ne concentrăm ne concentrăm pe unele amănunte care poate nu sunt cele mai importante. Și apoi de ce a încetinit atât de mult economia europeană? Ei bine, ar trebui să discutăm în alt context despre acest lucru. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc, doamnă președinte, și să continuăm munca. Mulțumesc. Așteptăm cu interes raportul tău, pentru că am avut o discuție foarte utilă. Astăzi nu avem întotdeauna înainte de un raport, ceea ce arată cât de mult ne interesează pe toți acest subiect și cât de mult ne dorim să putem ajuta cumva, dat fiind faptul că avem mijloace atât de puține. Însă și know-how-ul ar trebui să ajute cumva. Comisia? Da, da, da, comisia. E cineva aici? A, nu. Nu, astăzi încă nu. Abia când vei veni cu raportul. Mulțumesc și ajungem la punctul 10. Capitala culturală europeană anii 2020-2033. Marcus Curia ne va prezenta acest domeniu dificil. Știți că până în 2019 au fost stabilite cel puțin țările în care uh, se vor alege capitalele europene ale culturii și pentru că se stabilește sau trebuie să se ia decizia cu șase ani înainte, programul trebuie finalizat acum, astfel încât la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor să alegem o capitală culturală pentru 2020. Așa cum știm, am avut până acum posibilitatea de a numi două orașe, aceasta odată cu extinderea în 2004 și Consiliul de Ministri Până atunci numise tot câte un singur oraș. Am spus că trebuie să luăm și un oraș din noile state membre, să avem deci două capitale europene. Cred că a fost util, a fost bine să vedem ce propune Comisia, ce ne spune colegul Marco Scuria. Marco, ai cuvântul. Grazie, <clears throat> Presidente. Mi, mi permetta innanzitutto di... Eh... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc secretariatului comisiei noastre, precum și consilierilor uh, grupului PPE, pentru că am conlucrat foarte bine și au dat dovadă de foarte multă răbdare, pentru că ritmul meu de muncă a fost cam complicat în ultima vreme, date fiind uh, Uh, vizitelor uh, foarte dese pe care a trebuit să le fac în ultima vreme în Italia. Aveți acest document, nu are sens să, vă, să vi-l mai prezint în detaliu și amendamentele propuse, însă aș dori să revin asupra câtorva aspecte cu caracter general. În primul rând, mulțumesc Comisiei cred că am pornit de la un punct de înțelegere, un punct comun, și anume că cele propuse de comisie, așa cum am spus și la ultima noastră întâlnire, când s-a vorbit uh, pentru prima oară de această chestiune, uh, reprezintă o bază foarte bună, pozitivă din punctul nostru de vedere. Deci împărtășim abordarea comisiei uh, însă am dorit să o mai îmbunătățim pe aici, pe acolo, prin câteva amendamente. Însă, încă o dată, punctul de pornire a fost foarte bun și, în general, avem uh, acord cu Comisia. Totuși, trebuia evocat un aspect și anume, noi dorim să insistăm asupra importanța rădăcinilor comune europene. Nu trebuie ca acest concept să rămână foarte abstract, ideal și vag. Nu, noi dorim să-l prezentăm într-un uh, fel cât mai concret cu putință, iar capitalele culturale europene sunt cel mai bun instrument pentru a face acest lucru, pentru a proteja și a pune în valoare patrimoniul cultural european și astfel se permite conștientizarea culturii comune europene. Instrumentul pe care am dorit să-l folosim pentru atingerea acestor obiective este rezumat prin amendamentele propuse. Voi numi așa foarte rapid câteva elemente generale. Și cred că vom discuta apoi despre aceste amendamente după prezentarea mea. Cred că și colegii vor propune unele amendamente. Și nu mă îndoiesc că acest raport va deveni prin, acest, prin aceste amendamente și mai bun. Deci am dorit să insistăm asupra nevoii de a implica cât mai mult societatea civilă în uh, programarea activităților din cadrul uh, capitalelor culturale. Deci am dorit să subliniem succesele care s-au înregistrat atunci când uh, societatea civilă a fost implicată, fie că era vorba despre organizații, cetățeni și așa mai departe. Din momentul în care societatea a fost implicată, într-un stadiu cât mai precoce, s-a ajuns la un succes de mai mare importanță. Apoi, aș dori de asemenea să subliniez un aspect și anume este vorba despre zonele limitrofe și nu mai este vorba despre uh, Uh, regiunile apropiate. Mie mi se pare că acest termen zone limitrofe este foarte important. Mai mulți ați, uh, dintre dumneavoastră ați vorbit despre faptul că nu toate statele membre ale Uniunii Europene sunt împărțite în regiuni. Ori acest termen de regiuni, dacă ar apărea ca atare în text, ar putea poate îngreuna uh, aplicarea textului. Apoi Comisia ne-a mai uh, atras atenția asupra unui aspect, și anume dimensiunea europeană. Acest, uh, această dimensiune europeană trebuie să fie în miezul activităților noastre și a hotărârilor atunci când se decide desemnarea unei capitale europene, însă am dorit să completăm această chestiune prin faptul că titlul de uh, capitală europeană, capitală culturală europeană, trebuie să includă și o serie de programe și politici la care să participe Uniunea Europeană în uh, cursul anului în care orașul respectiv este capitală culturală europeană. Deci, um, acest, această um, idee este foarte importantă pentru noi, cât și încurajarea bunei uh, utilizări a fondurilor europene. Trebuie ca fondurile europene să fie folosite mai bine și nu doar în domeniul cultural. când am vorbit ultima oară despre acest lucru, mai mulți colegi au uh, adus au pus din nou pe masă problema uh, resurselor reduse, resurselor financiare reduse. Într-adevăr, aceste fonduri nu sunt foarte însemnate. Și atunci ar trebui ca uh, totuși aceste capitale culturale europene să aibă o vizibilitate mai mare pe termen lung o parte din uh, delegația noastră parlamentară am realizat mai multe vizite în capitalele culturale europene și totuși aceste orașe ne-au spus că sunt absolut satisfăcute cu experiența trecută de capitală culturală, pentru că, grație unor investiții inteligente, uh, aceste orașe au reușit să uh, transforme această experiență într-una rentabilă din punct de vedere economic. Un alt element important este nevoia de a implica alte sectoare decât cel al culturii. Cercetarea în domeniul științific, învățământul și protejarea mediului înconjurător. Trebuie să ne asigurăm că aceste capitale culturale europene uh, sunt capitale culturale europene din toate punctele de vedere. În ceea ce privește aspectele politice, aici apar o serie de semne de întrebare și un oarecare grad de scepticism aceste orașe sunt desemnate drept uh, uh, uh, capitale europene cu mult înainte de a-și asuma acest rol. Trebuie să dispui de o susținere politică serioasă și, în mod ideal, cât mai largă din momentul în care îți depui candidatura pentru a deveni uh, capitală culturală europeană. Iar o eventuală alternanță politică poate pune în pericol candidatura unui oraș. Trebuie să ne asigurăm din capul locului că politicile bugetare sprijină în mod independent de orientările politice aceste candidaturi. În textul comisiei, în mai multe rânduri, se face trimitere la strategia de comunicare. Noi am adăugat și strategia de marketing. Comunicarea este într-adevăr importantă, însă să nu uităm în această eră a imaginii că avem nevoie de o activitate de marketing în uh, jurul acestei idei de capitală culturală europeană și nu doar în Uniunea Europeană, ci mai ales în afara granițelor noastre, tocmai pentru ca în ochii marelui public la nivel mondial să uh, crească și să se îmbunătățească imaginea noastră. Trebuie ca orașele respective să poată spune programele noastre sunt suficient de vaste încât să intereseze pe toată lumea, un public, deci, cât mai larg. În uh, juriul însărcinat cu desemnarea capitalelor culturale sunt și uh, experți din partea statelor membre iar Consiliul se simte, Consiliul European se simte oarecum lăsat uh, pe din afară. Noi considerăm că ar fi într-adevăr bine ca statele membre să poată să acorde unor anumitor persoane sau organizații rolul de observator și să poată participa la procesul de evaluare. și ar fi bine ca în, acest, în cadrul acestui juriu compus din experți să existe și personalități mai cunoscute, dar și care să cunoască mai bine realitățile de teren. De asemenea, am luat în calcul posibilitatea de a prevede o însoțire a evaluării realizate de către comisie și de Curtea de Conturi. Este vorba despre un proces uh, îndelungat. Și este vorba despre perioada 2020-2033 și ar trebui să creăm o serie de structuri care să permită tragerea de învățăminte din analizele efectuate. Și astfel, proiectele ulterioare să fie îmbunătățite. Nu vreau să mă lungesc prea mult. Evident, sunt foarte interesat de opiniile colegilor mei în această privință, de, mai ales din partea celor altor grupuri aveți acest raport sub ochi, n-am să mai intru în amănunte, evident îl veți putea citi. Deocamdată mă rezum la atât și de-abia aștept să vă ascult uh, părerile. Mulțumesc, urmează Marie Terez. Felicitațiunea. Mulțumesc, doamna președinte. Felicitări lui Marco pentru acest raport și pentru munca sa depusă în condiții uh, dificile Eh, în care a fost elaborat eh, acest eh, raport, având în vedere actualitatea politică italiană. Raportul este totuși unul complet. Vă mulțumesc pentru acesta. Capitalele culturale ale Europei sunt un succes la diverse niveluri și în diverse domenii, însă ideea este că sunt un succes. Cred că ar trebui să fim convinși că cultura are nevoie de Europa și uh, din această perspectivă poate ar fi bine să schimbăm aspectul anumitor uh, rece- uh, orașe din Europa recent. Eticheta aceasta de capital europeană a culturii poate duce la dezvoltare urbană. Uh, la uh, Glasgow, uh, un oraș în plină dezasamblare industrială, acest proiect a adus o transformare totală. La fel la Il în 2004 și la Marsilia în acest an. Aș dori să vă spun exact ce am văzut acolo din această perspectivă pozitivă. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat la uh, Marsilia într-un an. Uh, s-au întâmplat lucruri care permit artiștilor și oamenilor de uh, cultură să facă parte dintr-un proiect de dezvoltare urbană. Este o ocazie să-i facem pe toți cei interesați să activeze, actori, artiști, actori economici și politici. Și asta deja este o valoare adăugată extraordinară putem să creștem atractivitatea orașelor și aceasta, cred, este una dintre preocupările exprimate uh, de Marco în rezumatul său. Uh, proiectul, de fapt, se numește Marsilia uh, Provence și are o dimensiune extraordinară din perspectiva urbanismului sunt foarte multe clădiri care sunt renovate și toate acestea înseamnă mult pentru uh, cei care locuiesc la Marsilia s-a amenajat uh, și un uh, parc uh, viu, o zonă de promenadă la Marsilia și asta doar ca să vă dau un exemplu. Dominic Vaston, colegul nostru de la Marsilia, ar putea să vă spună mai multe. Am putut constata că acest proiect a avut o dimensiune europeană adevărată, uh, Uh, care a plasat uh, cultura în inima uh, proiectul care ne-a preocupat și anume proiectul dezvoltării durabile, proiectul creșterii inteligenței și, inteligente și a dezvoltării acestei zone. E clar că proiectul vizează și locuitorii acestor zone, acestor orașe, Acestea sunt implicați în proiecte culturale, însă până la urmă și în proiecte teritoriale, iar cred eu aceasta este o dimensiune importantă. Pot să vă confirm ceea ce spunea Marco mai devreme. Um, proiectul a început în 2004 pentru beneficii care se vor vedea clar în 2013 atunci când vorbim despre schimbări politice, e clar uh, că uh, aceste elemente trebuie să rămână exact așa cum uh, sunt, chiar dacă există o alternanță politică. Acest proiect a implicat până acum sute de municipalități Uh, din uh, zona uh, Provence și din jurul Marsiliei, mai mult de 3 milioane de locuitori, deci dimensiunea sa este foarte importantă. Aș dori să mai spun încă ceva și anume, dincolo de sumele care parvin acestor localități prin proiectul Capital Europene, 6 milioane de euro sunt alocați prin FEDER și prin Fondul Social European. Practic există o finanțare variată europeană în jurul unui astfel de proiect. Putem să mergem uh, să vedem cu ochii noștri care sunt efectele directe uh, unui asemenea program. Uh, până la urmă avem de-a face cu o oportunitate, cu un punct de plecare care merge dincolo de această etichetă de capital europeană a culturii, dincolo de cele 365 de zile vizate. Mulțumesc. Domnul Boris. Mulțumesc! Eu mă gândesc poate la acest proiect ca fiind cel mai important uh, din perspectivă culturală, dacă e să ne gândim la toate detaliile. Mă gândesc că, uh, că acest proiect uh, a fost lansat în 1985 la inițiativa ministrului grec uh, al culturii de pe vremea aceea, dar de atunci încoace foarte, uh, acest proiect a evoluat foarte mult. Mă gândesc că acest proiect, în acest moment, uh, nu mai are nevoie de prezentare. A marcat o evoluție importantă în Europa. Aș încerca să analizez puțin Uh, valoarea adăugată a acestui uh, program, uh, o valoare adusă unor orașe care au la parte la program. Și aș dori să vă amintesc câteva idei din această perspectivă. Ideea de a păstra această contradicție, această rivalitate între două orașe sub forma unui concurs mi se pare o idee bună. Cred că Aici uh, trebuie asociate în mod direct uh, și statele membre în alegerea unei capitale. E bine că totul uh, se petrece cu mult timp înainte de eveniment, evenimentele propriu-zise, că selecția se face cu mult timp înainte. Cu toții cunoaștem exemple de orașe rivale în această competiție, care se schimbă cu totul pentru a plasa rivalitatea în domeniul cultural. În uh, Polonia, Wroclaw uh, va fi una dintre capitale în 2016, iar competiția în sine demonstrează uh, cum orașele se pot schimba cum își pot schimba uh, atitudinea ele și locuitorii lor. Cred că ar trebui să păstrăm această dimensiune. Mai am o idee de propus, și anume, ne aducem aminte cu toții anul 2000, când au existat nouă orașe în uh, competiție printre care Cracovia, Varșovia, orașe care au schimbat această competiție. Ele nu mai sunt astăzi orașele care au fost uh, înainte uh, de uh, aderarea la Uniunea Europeană. Doamnă președinte, ați vorbit despre Kosovo Poate am putea privilegia un model în cadrul căruia două orașe să fie în același timp uh, capitale ale culturii în cadrul Uniunii Europene, însă uh, și în afara Uniunii Europene sunt orașe uh, tot europene care nu pot fi supuse adevărat regulilor noastre, însă am putea să facem un concurs aducând în discuție coerența culturală a uh, Europei. în acest uh, dispozitiv. Putem vorbi despre Ucraina aici, despre Rusia. Ar fi vorba despre exemple excelente. pentru că până la urmă Europa geografică depășește uh, limitele Uniunii uh, Europene, depășește limitele teritoriului nostru comunitar uh, actual, însă și aceste state uh, ar putea aspira la uh, acest tip de programe. Ar fi necesar uh, și să estimăm puțin valoarea adăugată um, a acestui uh, program, ce aduce în plus unui oraș acest titlu de uh, capitală culturală. Ar trebui să vedem ce tip de valoare adăugată există la Marsilia sau la Glasgow sau în cazul altor orașe mai mici, poate ar trebui să încercăm uh, să realizăm toate aceste uh, lucruri după ce trece anul cu pricină. Trebuie să vedem dacă rezultatele obținute durează. Această evaluare ar trebui să aibă loc anual sau date la 2 uh, ani. Ar putea reprezenta un element important și în aceeași măsură S-ar putea crea o rețea orașelor care au fost uh, capitale culturale ale Europei pentru a exercita o anumită presiune uh, asupra anumitor uh, guverne, asupra um, anumitor uh, autorități uh, locale. Pentru că efectele, chiar dacă se întind pe 2-3 ani, după aceea se cam pierd. Dacă ar exista o astfel de rețea, am putea păstra acest impuls în timp. Marie Terez a spus că atunci când trebuie să alegem orașele, trebuie să verificăm ca și criteriu locul orașului în regiune, pentru că orașele din Europa uh, sunt uh, adesea uh, orașe uh, semnificative pentru regiunea în care se află. Dacă un oraș este capitală culturală într-un an, acest lucru poate să revitalizeze întreaga regiune pe plan turistic. Ar trebui așadar realizate aceste legături uh, între oraș și regiune, oraș și vecinătate. Până la urmă trebuie găsită și o cale de a finanța tot acest uh, program, astfel încât uh, să nu susținem doar uh, orașul prin aceste subvenții pe durata anului uh, în cauză, ci uh, să încercăm prin finanțare să facem uh, rezultatele să dureze. De asemenea, trebuie să încercăm uh, să popularizăm uh, diverse itinerarii turistice în jurul orașului țintă. Trebuie să încercăm uh, să promovăm orașul dincolo de statul membru în care se găsește, pentru a crea o marcă a orașelor capitale ale culturii. Mulțumim! Văd o față nouă alături de noi. Are cuvântul colegul nostru cel nou. Mulțumesc, aș dori să spun uh, câteva cuvinte în numele colegului uh, meu, Cătălin Ivan, care este raporton din umbră. Proiectul de raport prezentat de domnul Scuria este unul consecvent, cuprinzător și uh, abordează toate chestiunile care nu au fost acoperite de comisie în uh, uh propunerea sa. Uh, aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și raportorului, numele colegului uh, meu, Cătălin Ivan, care e raportor din umbră din partea socialiștilor. Apreciem faptul că domnul Scuria s-a uh, axat pe dovedirea dimensiunii europene, care este unul dintre criteriile de selecție. De asemenea, s-a creat uh, o legătură între strategia aceasta a orașelor și alte proiecte și programe europene, ceea ce reprezintă o contribuție ce va spori această dimensiune europeană a titlului. Dimensiunea europeană a reprezentat elementul cheie al programului împreună cu strategia pe termen lung. De aceea, um, criteriul acesta al dimensiunii europene poate fi consolidat uh, și pe viitor dacă adăugăm anumite trăsături uh, europene, precum legătura cu anul uh, european și așa mai departe. Aici putem alege diverse ocazii, anul european, zicem, Putem mai mult decât atât să încurajăm uh, orașele să abordeze o temă sau un subiect european uh, în cadrul strategiilor lor uh, pentru acest eveniment. În ceea ce privește um, selectarea orașelor, Comisia a propus să existe o comisie europeană de specialiști pentru alegerea orașelor, care um, practic ar fi un um, comitet mai bun decât cele care se organizează după normele actuale. E nevoie de o contribuție a experților naționali, e clar, pentru că ei cunosc specificitățile naționale ale uh, statelor aflate în discuție. Uh, se propune um, ca doi observatori să se alăture acestui comitet de selecție, dar noi mergem mai departe spunând că uh, acești doi membri ar trebui să aibă un rol consultativ, să fie un organism consultativ. În ceea ce privește acești uh, observatori, e bine, i-ar putea să aibă rolul uh, consultativ, cum spuneam, însă ne temem că uh, poate statutul de observator ar putea să dea o semnificație mai restrictivă acestor funcții. Prin urmare, susținem să Uh, existe uh, această denumire de membri cu rol consultativ. În ceea ce privește solicitările, aplicațiile, ele ar trebui să presupună uh, solicitări doar din partea unor orașe aflate în centrul unor regiuni, deși și termenul regiune ar putea să dea naștere la discuții, fiind considerat eventual o unitate teritorială destul de redusă. Considerăm că sugestiile înaintate de către Comisie um, cu privire la regiuni în această propunere este una bună. De exemplu, este vorba de uh, orașe și zonele înconjurătoare, precum și regiunea mai vastă în care acestea se uh, găsesc putem extinde posibilitatea orașelor pentru a um, asocia uh, zonele din vecinătate dar asta ar putea declanșa anumite complicații, de exemplu capacitatea experților de a evalua așa cum trebuie candidaturile și uh, capacitatea orașelor uh, de uh, a avea o strategie culturală pe termen lung. Uh, strategia culturală pe termen lung este unul dintre criteriile de selecție și ar fi dificil să fie îndeplinit atunci când regiunile sau orașele din anumite state sunt asociate acestei idei. Apoi, uh, premiul. Premiul uh, este un alt subiect important care ar trebui discutat. Uh, Comisia propune ca premiul să fie acordat în iunie în anul respectiv, dar raportorul spune că ar trebui să fie oferit în martie. Uh, sunt uh, motive care merg uh, în direcția acordării premiului în iunie, care țin de um, alocările bugetare, dar putem să alocăm într-adevăr și mai devreme aceste premii. Anumite orașe, precum cele mici, poate nu reușesc să adune un buget substanțial pentru aceste evenimente și ar putea să depindă de respectivele sume. Prin urmare, considerăm cu fermitate că aceste subiecte ar uh, trebui uh, puțin detaliate în negocierile noastre. Un alt uh, subiect care a fost adus în atenția noastră este slăbiciunea cooperării dintre orașe și orașele care primesc același premiu în același an. Prin urmare, poate ar fi bine să se creeze o anumită rețea a fostelor capitale ale culturii. Uh, deci uh, considerăm că ar trebui să se găsească o soluție uh, acceptabilă prin care să încurajăm o rețea mai solidă de interacțiune între aceste orașe. Apoi, în ceea ce privește uh, abordarea contemporană vis-a-vis -vis de uh, cultură, nu toate elementele au fost bine uh, abordate, raportorul nu s-a axat asupra acestora, prin urmare subliniem cu siguranță în amenamentele noastre nevoia de a ne axa pe dezvoltare rurală ca și componenta strategiei pe termen lung, dar uh, de asemenea și pe dimensiunea socială a acestor programe și pe rolul tinerilor uh, rol pe care îl pot juca prin abordările lor inovatoare. De asemenea, subliniem importanța de a include uh, artele comunitare în program ca și punct de legătură între artiști și societate. Cam acestea sunt uh, principalele aspecte pe care vreau să le subliniez în numele uh, raportorului din umbră din partea socialiștilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tănăsescu. Domnul Chele acum. Mulțumesc. Felicitări domnului Scuria pentru că a lucrat atât de bine. El venind de la Roma e mai bine pregătit decât oricare dintre noi pentru a discuta despre acest subiect. Orașul etern. Oamenii care au avut această idee, orașul la capitale culturale, ar trebui și ei felicitați, e o idee foarte bună. În unele locuri a funcționat mai bine decât în altele, am văzut-o și în propria mea țară. Au fost colegi care au vorbit despre Glasgow, care a fost transformat. Alte orașe însă nu au fost transformate, au fost poate puțin îmbunătățite, dar au existat diferențe între abordări și beneficii pentru diferitele orașe. De aceea cred că multe dintre lucrurile menționate de Marco sunt valide. În special când mă refer la programe cât mai multe în anul în care orașul respectiv este capitală europeană, în special accesul la fonduri europene. S-a vorbit de uh, marketing, de turism și de alte inițiative de acest tip. Cred că e important important pentru cetățenii orașului respectiv și ai statului membru respectiv să vadă beneficii reale, plus valoarea despre care se tot vorbește ca fiind cetățeni europeni și capitală culturală. Și cred că așa ar trebui evaluate aceste proiecte. Ultimul vorbitor a spus câteva lucruri foarte interesante și tind să-i dau dreptate, în special când s-a referit la rețea, rețea între diferite foste capitale europene, ce poate fi îmbunătățit, cum se poate uh, învăța din aceasta și totodată prezentarea premiului ar trebui să aibă loc mai devreme în decursul anului, în martie. Cu cât mai repede se văd beneficiile, cu atât mai repede se poate capitaliza. Cu Peter Boris nu sunt de acord cu un aspect. M-am gândit la Regatul Unit care vota să părăsească Uniunea Europeană și apoi să aibă o capitală culturală în anul imediat următor. Dar tocmai pentru că fondurile sunt atât de reduse și pentru că trebuie să ne concentrăm pe câte un oraș uh, și eu aș merge mai degrabă pe 2 minus 1, nu pe 2 plus 1. Să ne concentrăm concret pe capitala culturală, să obținem cât mai multe din aceasta și pentru aceasta, astfel încât toată lumea să poată vedea beneficiile. Asta spunea Marco. Și un ultim punct, am, l-am mai discutat de câteva ori, avem și în sport, orașe, uh, care organizează activități și probabil sunteți de acord că avem prea multe astfel de orașe și ar fi bine să vedem dacă nu am putea alinia orașele sportive și orașele culturale sau poate am putea avea un oraș cultural care ulterior să fie denumit oraș sportiv. Să vedem cum am putea aborda mai bine acest subiect. Rămâne de discutat. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul Consiliului și Comisiei, aș dori să spun și eu ceva. Ați cerut cuvântul? Da, am cerut și eu cuvântul. Vă rog, poftiți. Uh, Dar îmi facem cum vreți, până la urmă. Mie mi-e indiferent. A, nu mă văzut să răți. Susțin cele spuse de colegii mei. Consider că acest proiect de capitală culturală europeană reprezintă un um, proiect extrem de important pentru Europa. Însă, totuși e mare păcat uh, atunci când vine vorba despre alcătuirea juriului. Avem dificultăți în a explica cetățenilor no- uh, noștri ce facem noi la nivel european și cred că ar fi foarte interesant ca în aceste jurii să intre cel puțin organizațiile de tineret care să hotărască, să aibă un rol hotărător în alegerea capitalei respective. Pentru că astfel se vor lansa dezbateri în țară și se vo- va exista o adevărată dinamică. Iar oamenii se vor putea întreba, oare orașul nostru poate deveni capitală culturală europeană? Deci nu trebuie ca acest juriu să fie uh, compus uh, în mod exclusiv din experți. Apoi, în ceea ce privește numărul capitalelor, eu nu sunt uh, de acord cu colegul Shelley. Trebuie să avem două capitale și o capitală, deci două capitale din uh, statele membre și o capitală din țările candidate. Când am fost în Portugalia, faptul că finanțăm produse și infrastructuri m-a nedumerit puțin, pentru că nu trebuie să uităm durabilitatea investițiilor realizate în momentul în care aceste orașe devin capitale culturale sau se pregătesc să devină capitale culturale. Deci trebuie să vedem cum ne asigurăm de durabilitatea acestor investiții realizate pentru ca populațiile locale să continue să profite de aceste investiții și pe viitor. Există apoi o serie de uh, idei foarte interesante și faptul că există o adevărată rețea a capitalelor culturale, faptul că uh, Marsilia, spre exemplu, uh, profită nu de una singură de această etichetă de capitală culturală, ci întreaga regiune. Și atât aveam de spus. Vă mulțumesc. Uh, Subiectul durabilității era și pe uh, lista mea. La început, cu aceste capitale culturale, se planificaseră lucruri bombastice, care apoi, din lipsă de fonduri, nu au putut fi duse mai departe. Uh, Cred că nu aceasta este ideea. Activitățile ar trebui să înceapă acolo unde există case, unde există locuri de joacă. Vă aduc aminte localitatea Essen. Acolo s-au folosit întregele uh, spații industriale nefolosite, uh, dar și tot ceea ce exista s-a folosit pentru activități culturale și sunt folosite și astăzi. Oamenii care au lucrat înainte acolo se întorc. Ce uh, muncitor din mină mergea înainte la operă sau la concert? Sigur, exista unii, dar nu era așa de obișnuit. Dar iată că se pot face lucruri bune. Eu am constatat, când Essen a fost culturală europeană, poate așa va fi și la Marsilia, uh, ca locurile unde s-a lucrat înainte, foștii muncitori se întorc acolo, își duc copiii și le arată, uite aici am lucrat eu și astăzi aici se organizează concerte sau piese de teatru. Este trecerea de la locul muncii în zona culturală, am putut urmări cu interes asta la Essen și se întâmplă și astăzi în continuare. Asta pe de o parte. În al doilea rând, uh, rețelele capitalelor europene există, sunt utilizate. Comisia invită uh, statele, orașele. Sigur, trebuie să susținem aceasta, am putea și finanța anumite activități, dar există multe experiențe cu aceste foste capitale și ele se ocupă în continuare de uh, interconectarea acestor orașe. Un oraș care s-a pregătit sau care chiar a fost capitală europeană a făcut câțiva pași și își poate schimba experiența cu alte asemenea țări. De asemenea, îi mulțumesc lui Marco pentru că a introdus acest lucru în text. Și încă un lucru. 2033, cred că este orizontul acestui document. Cine se gândește astăzi la 2033? Problema e că avem 28 de țări iar eu sunt de părere că ceea ce am făcut până acum a fost foarte bine. Două țări din Uniunea Europeană au participat în același timp. La un moment dat exista încă un stat, odată cu Stavanger și odată cu Istanbul, apoi s-a renunțat. Ideea actuală însă cred că e bună pentru că avem țări cu statut de candidat. Până în 2033 vor intra în Uniunea Europeană spun eu acum. E o perioadă foarte lungă și de aceea nu trebuie să ne temem de extindere, dar până în 2033 vor mai intra câteva state membre în Uniunea Europeană. Croația devine membra anul acesta. Și acum, fiind foarte naivă, încerc să sper că Comisia și Consiliul vor vedea la fel. 2020 să nu fie din nou capitala culturală din Germania, Franța sau Luxemburg, și mă gândesc să aibă și uh, Croația această ocazie, pentru că nu a avut încă niciodată această ocazie. Da? Deci putem avea Croația în vizor. Apoi va mai exista și un alt stat membru. Și la un moment dat, după părerea mea, ar trebui să existe și un stat terț, un stat candidat. Și aș spune, de ce nu Belgradul? E o țară vecină cu Croația, învecinată, cu o istorie comună, însângerată pe alocuri, cred că ar fi util și pentru împăcare. Nu vreau să spun eu cum să faceți, dar vreau să arăt ce se poate obține printr-un astfel de titlu uh, dat împreună. E bine că spunem 2 plus 1. Poate nu se poate face de fiecare dată, dar cred că ar trebui măcar să încercăm și la fel și țările care nu sunt candidate. Uh, țări care țin de Europa fără a avea statut de candidat și care nu vor fi candidate nici în viitorul apropiat. Mă gândesc la țările din estul Poloniei, Ucraina, Georgia și așa mai departe. Cred că se pot face foarte multe cu acest proiect și mă bucur că sunteți de acord cu mine. Și aș mai spune un lucru. Uh, sunt de părere că nu ar trebui să trecem cu vederea subiectul regiunii sau a zonei înconjurătoare a orașului respectiv. Depinde cum se traduce în fiecare limbă. Dau un exemplu. La Essen m-am referit deja, pentru că au folosit întregul, întreaga zona Rurului. Toate orașele din zona Rurului au fost câte o săptămână capitale europene. Dar mi-aduc aminte când Luxemburgul a fost capitală culturală. Nu era pentru prima dată. Ministra Culturii a spus, din nou, of doamne, și suntem un oraș atât de mic. Și ce au făcut? În, uh, au luat regiunea Mosel din Franța, au întrebat nu vreți să participați și voi? Și în Germania, unde locuiesc eu, Zarlandul, nu vreți să participați și voi? Și Rheinland-Pfalz de asemenea? și Valonia din Belgia, regiune din jurul Luxemburgului. Și a fost cu adevărat o capitală culturală a marii regiuni, Saar Lux. Deci nu trebuie să ne limităm de la început la un oraș strict în uh, granițele orașului, ci să privim cu deschidere. Până în 2033, sigur, va fi din nou Luxemburgul probabil pentru a patra oară capitala europeană și vor face la fel și mă bucur că o vor face pentru că și urmașii mei vor avea ceva de, din asta. E important să vedem lucrurile astfel. Știu că colega Petra Evart a spus că i-ar dori să existe posibilitatea ca regiuni de frontieră, așa cum a făcut Luxemburgul, să fie avute în vedere poate am putea să ne gândim și la așa ceva. Fără să fie obligație, dar să nu eliminăm această posibilitate. Pentru anumite țări poate fi o posibilitate, mai ales acolo unde e vorba de împăcare, de un uh, trecut comun, poate un trecut trist, care prin această cooperare poate fi uh, îmbunătățit. Și colegii Marie Terezi aș mai spune ceva despre Marsilia. Mă asculți? Da. Comunicarea e foarte importantă. Și Marsilia trebuie să mai învețe. Am spus unei companii turistice că trebuie să mergeți în capitala culturală. Ce au făcut? Au luat un public, uh, au oferit uh, unui club Rotary să vă ducem la Marsilia. Și au sunat la Marsilia și ne dați, vă rog, o posibilitate să ne spuneți ce oferte aveți în perioada respectivă. Din, de pe internet nu au reușit să afle ce evenimente au loc în perioada respectivă și n-au primit niciun răspuns. Au scris încă o dată și li s-a trimis un pliant în care li s-a spus alegeți-vă. Și atunci nu s-au mai dus la Marsilia, s-au dus la Barcelona unde au găsit uh, toate informațiile mai ușor. Deci, uh, să spui colegilor care se ocupă cu comunicările la Marsilia, poate pot face un efort să atragă oamenii. <coughs> Atât din partea mea. Aș întreba Consiliul ce abordări așteptăm de sub președinție irlandeză. Consiliul? Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, președinte. Această chestiune este încă discutată în Consiliu și sperăm să finalizăm discuția cât mai curând cu putință. Nu cred că va face parte din abordarea parțială generală, cred că va fi vorba de o chestiune mai completă, pentru că este vorba despre cea mai vizibilă inițiativă la nivel european și tocmai de aceea este atât de importantă, crucială chiar. Suntem uh, extrem de încântați de punctul dumneavoastră de vedere. Ar fi bine dacă atunci veți putea include ceea ce s-a spus astăzi aici în versiunea finală. Atunci nu mai avem mult de negociat. Ar fi bine, am terminat mai repede, nu? Da, ar fi foarte frumos. Bine, comisia, vă rog. Bună ziua, Mulțumesc, președinte. Țin să mulțumesc raportorului pentru acest raport și pentru abordarea constructivă. Mulțumesc și membrilor care au formulat comentarii astăzi. Noi, Comisia, suntem extrem de încântați să vedem că există multe puncte de similitudine între punctul nostru de vedere și cel regăsit în raport. Inclusiv ideea de a păstra elementele um, procesului de examinare care și-au dovedit eficiența, dar și de a îmbunătăți celelalte. Într-adevăr, regiunea sau zona limitrofă poate ar putea fi schimbat, însă noi am preferat să păstrăm formularea actuală, s-ar părea că sunteți de acord cu propunerile noastre pentru țările candidate și potențial candidate și deschiderea uh, candidării acest, acestora la fiecare trei ani? Ne bucurăm să vedem că raportorii sunt de acord cu pro propunerea noastră pentru formularea unor criterii mai detaliate și pentru implicarea societății civile încă de la începutul procesului de candidatură. De asemenea, ne bucurăm să vedem că sunteți de acord cu implicarea altor sectoare la nivel orășenesc, însă cu toții suntem de acord că impactul durabil al acestei inițiative trebuie să constituie baza acestei propuneri, deci ar trebui să fie criteriul principal. Sunt încântată să văd că suntem de acord în privința nevoii unei susțineri politice din partea întregului spectru politic. De asemenea, suntem de acord cu o mai mare uh, condiționalitate. Cred că unele chestiuni sunt uh, prezentate drept uh, puncte asupra cărora n-am fi de acord, însă totuși important este uh, faptul că punctele noastre de vedere coincid în cea mai mare parte. Ar exista totuși trei aspecte la care m-aș referi în primul rând, finanțarea acestei inițiative. Unii membri au spus că uh, finanțarea este redusă, 1,5 milioane de euro. Însă v-aș atrage atenția asupra unui uh, fapt extrem de important și anume eticheta, marca pe care o privesc acele orașe și care are o valoare economică totuși însemnată multe orașe spun că uh, licitează, candidează nu pentru bani, ci pentru prestigiu. Și aceste orașe sunt uh, conștiente de faptul că aceste investiții vor fi rentabile. Este vorba de uh, investiții structurale în uh, valoare de, 10, de 10 de milioane de euro, lucru pe care l-am cerut din nou de la fondul de coeziune. Apoi mai mulți au, dintre dumneavoastră ați vorbit despre nevoia de a crea rețele de astfel de orașe. Există deja o astfel de rețea, o rețea informală și care funcționează foarte bine. Există, noi suntem în dialog și contact cu aceste orașe și este totuși uh, orașele din această rețea nu doresc ca, această, ca aceasta să devină oficială și țin la acest lucru. Apoi, în ceea ce privește alegerea orașelor uh, pentru 2020, veți fi cu siguranță mulțumiți să aflați că am uh, inclus Croația pentru prima oară și am uh, vorbit și despre includerea țărilor terțe în primul an. Credem că este important, simbolic vorbind. Vă mulțumesc încă o dată pentru raportul dumneavoastră și suntem uh, și de-abia așteptăm să vă susținem în îmbunătățirea acestui text. Mulțumesc, Marco. Vrei să ai ultimul cuvânt? Grazie ai colleghi che sono intervenuti per uh, i suggerimenti e per... Aș vrea doar să mulțumesc colegilor uh, care mi-au oferit sugestii. Sunt sigur că multe dintre ele sunt foarte adecvate. De asemenea, aș dori să fac câteva comentarii, mai ales în ceea ce privește orașele. În uh, programul uh, alăturat propunerii comisiei am văzut că se propune o formulă de tip 2 plus 1, 1 putând fi un oraș dintr-o țară candidată. Practic, uh, ne deschidem și acest lucru cred că este important. Implicăm, deci, state care nu sunt în Uniunea Europeană în acest moment, dar poate că sunt state care până în 2033 vor fi membre ale Uniunii. Așa ar putea fi încurajate. Faptul că participă la acest uh, program le-ar putea încuraja. Cât privește experții, eu îi numesc uh, observatori, uh, însă evident putem să le schimbăm denumirea dacă doriți acest lucru. Conceptul însă rămâne același. Sunt uh, oameni care, în mod evident, pot să fie consultanți în procesul de luare de decizii, așa cum explicasem anterior. Ne pot ajuta să luăm anumite decizii. Experții din comisie Nu sunt experți uh, în uh, sens uh, academic al termenului, ci pot să fie reprezentanți ai organizațiilor de tineri, pot să fie reprezentanți ai societății civile și așa mai departe. Putem avea o listă cu posibili actori interesați, dintre care să alegem membrii comisiei de experți. Aceștia pot să fie reprezentanți chiar ai Comitetului Regiunilor. În orice caz, trebuie să reprezinte cetățenii, societatea. Doamna președinte avea dreptate atunci când spunea că trebuie să implicăm uh, și uh, vecinătatea orașelor în aceste proiecte. Da, orașele dețin uh, titlurile, însă zonele vecine pot și ele să beneficieze de pe urma acestui proiect al capitalelor europene ale culturii. E clar că putem implica regiuni și din alte state dacă aceste orașe se află la granița dintre mai multe state. Exemplul Luxemburgului a fost foarte bun. Cât privește primirea premiului, uh, s-ar putea să existe dificultăți uh, în acceptarea acestui premiu atunci când e vorba despre regiuni extrem de vaste. Capitalele europene ale culturii pot uh, să acționeze ca un fel de liant între mai multe regiuni. Se vorbea și despre asigurarea durabilității investițiilor uh, făcute. E clar că anumite orașe s-au schimbat uh, drastic datorită unor asemenea uh, oportunități. Așadar, este pentru noi foarte important să putem uh, analiza și aspectul durabilității. Domnul Kelly spunea că avem într-un fel prea multe capitale. Avem uh, o comisie formată din uh, tineri, care analizează uh, orașele, dar e clar uh, că uh, sunt chestiuni care țin de modul în care funcționează comisia noastră. Putem să ne punem de acord să se înființeze o rețea tuturor orașelor care au fost cândva capitale europene ale culturii. Deja, din partea reprezentantului comisiei, am înțeles că o astfel de rețea deja există și că există deja un schimb de informații uh, prin această rețea. Eventual am putea să intrăm uh, într-un contact mai strâns cu rețeaua respectivă. Acum, în legătură cu ce spunea domnul Boris uh, legat de o mai bună evaluare a ceea ce s-a întâmplat cu respectivele orașe și o mai bună evaluare a experienței acestora, ei bine, uh, Cred că dânsul are dreptate. Trebuie să existe o legătură mai bună între noi și această rețea. Acesta este cu siguranță un aspect uh, pe care am dorit să îl luăm în considerare. Apoi, în cele din urmă, în ceea ce privește finanțarea, ea nu este atât de semnificativă pe cât ne-am dorit-o, însă e adevărat uh, că uh, sunt uh, orașe care au știut să folosească la maximum aceste fonduri și astfel au făcut o treabă foarte bună, mai ales din perspectiva marketingului pentru orașele acestea. Au profitat la maximum de respectiva oportunitate. Este deci o oportunitate culturală, dar pe de altă parte și o oportunitate economică fantastică pentru aceste orașe. Cum spunea și reprezentanta Comisiei, în acest moment um, este mai important decât titlul de capitală uh, europeană să iei în considerare toate aceste aspecte. E adevărat, titlul poate fi folosit pentru reclame, pentru marketing, pentru a atrage uh, investitori uh, și turiști. Mulțumesc, Marfa. Termenul limită este 18 <clears throat> aprilie. Rog să, adică, adică, adică, adică colegilor și domnului Kelly E o diferență dintre capitalele europene și capitalele sportive. Capitalele sportive sunt o inițiativă privată, nu putem să le punem pe picior de egalitate. E o inițiativă bună pentru că adună actori din societatea civilă, dar nu se poate face o legătură decât să existe schimburi între orașe, dar nu putem pune un semn de egalitate între cele două. Apoi, în al doilea rând, aș atrage atenția asupra faptului că nu mai știu cine a spus uh, problema banilor. uh, premiul Mercury e un premiu, așa de era, fusese dat înainte, dar pu- a putut fi dat abia la sfârșitul anului, după ce au venit dovezile. <clears throat> așa e în comisie, întâi trebuie avute facturile și dovezile că s-au făcut toate acelea și apoi au existat, s-au dat banii. Multe orașe n-au putut face acest lucru și s-a spus că dacă facem un astfel de premiu, e la fel ca și dacă am finanțat, dar un premiu poate fi dat înainte. De aceea, faptul că putem da bani înainte e o excepție și e posibil numai pentru că, iată, acum se cheamă premiu, nu doar finanțare. Asta ca să știți cum am mers. Uh, puțin dintre dumneavoastră erau aici atunci când asta s-a întâmplat pe vremuri. Mulțumesc pentru această după amiază interesantă. Punctul 11. Aprobarea deciziilor coordonatorilor. Sper că nimeni nu are nimic împotrivă. Diverse nu există. Pe 22 aprilie ne vedem din nou. Mulțumesc, mulțumesc interpreților. Seară bună!